Morning, colleagues. Morning. We're going to um, vote, first of all, on item 12, which is... Vom vota mai întâi punctul 12, schema de comercializare a emisiilor. Raportor este domnul Sebastian. Doriți să spuneți ceva înainte să votăm? Well, uh, thank you very much. I would like to thank also the work of uh, the shadows. It's... Aș dori să mulțumesc uh, Raportul din umbră. Este un aviz ambițios, însă cred că este datoria comisiei noastre să transmită un mesaj uh, cheie Comisiei și tuturor autorităților europene legate de implicațiile acestui sistem pentru statele în curs de dezvoltare. Doream doar să fac acest comentariu și să mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră pentru cooperare. În regulă, stimați colegi. Am schimbat microfonul și facem un test. Eu nu am cartela de uh, vot la îndemână acum, dar îmi va parveni. Facem un test. Vă rog să apăsați uh, pe buton. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Foarte bine, sistemul funcționează. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm pentru a vedea cum stăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, aceleași majorități se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vreți să verificăm? Verificăm amendamentul 37, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Aceleași majorități, domnule Preda. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 38. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 38. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 devine caduc. Vreți să verificăm? Verificăm cea de-a doua parte. Cred că aceleași majorități. Deci cea de-a doua parte la 38. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Patruzeci pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 devine caduc. Putem verifica la 13 dacă doriți. Verificăm 13, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, votăm la 13. Da, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 41 devine caduc. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru,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 împotrivă, abțineri, se respinge 53 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 53. Votul s-a deschis. N-am putut vedea de aici pentru că lumea n-a votat. Votul s-a închis. Da, se adoptă. Socialiștii s-au obținut. Nu era foarte clar pentru că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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Putem verifica la 62. Votul s-a deschis. Aceeași majoritate, cred, a votat toată lumea, votul s-a închis, se respinge cu aceleași majorități. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm 22. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 63. Pentru. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 64. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Se adoptă, se cortează la președinte. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 este următorul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33, votul s-a deschis, verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins cu aceeași majoritate. Am încercat. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și trecem la vot pentru întregul aviz. Votul este electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Stați că mai am și eu de votat, pentru că nu aveam cartela de uh, vot la mine. Votez pentru, cum am spus la început. Am spus că voi vota pentru. Se adoptă, mă tem. Da, am spus că nu am uh, cartela de vot la mine, dacă voi vota pentru. Vot, se adoptă așadar. Felicitări, domnule um, Sebastia, pentru acest uh, aviz. Încă tot nu mi-a sosit uh, cartela de vot, nu știu unde a ajuns.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 acord de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele sale membre pe de-o parte statele părți ale uh, ape din sat de ce. Domnul Silva Pereira nu este aici, dar trecem direct la vot. Uh, avem un singur vot. Un amendament, de fapt două identice. Cine este pentru acestea? Împotrivă. Se resping. Și trecem la vot final. Uh, un vot pentru proiectul de aviz. Cine este pentru? Vot electronic. Îmi pare rău să corectează, doamnă președinte. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Mulțumim foarte mult, domnule Silva Pereira. Mulțumesc, stimați colegi. Asta încheie votul nostru de astăzi. Pentru cei care pleacă și nu mai revin, vreau să urez o vară plăcută. Okay, colleagues, we now can move on to next item, which is item 14. Putem următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 14. Vom asista la prezentarea unui studiu cu privire la buna guvernanță în cadrul relațiilor externe ale Uniunii Europene, ce rol va juca politica de dezvoltare într-un context internațional în schimbare? Studiul a fost solicitat de comisia noastră acum ceva vreme. Și asta la solicitarea colegilor. Ideea este că vorbim foarte mult despre obiectivele de dezvoltare durabilă, despre obiectivul 16, care se referă la buna guvernanță în politica de dezvoltare pe plan internațional. Iar coordonatorii au solicitat un studiu care să uh, fie baza unei audieri vaste pe care vom avea în octombrie în comisia noastră. Doamna Cristin Hackenesh este cea care a condus acest studiu, însă lucrează la Institutul de Dezvoltare uh, din uh, Bonn. Și în studiu dânsa analizează de ce Uniunea Europeană și alți uh, donatori uh, susțin buna guvernanță și de ce anume fac asta, în ce condiții și cum poate asta susține dezvoltarea. Bineînțeles, dânsa face recomandări pe care ni le poate explica acum. E un studiu foarte interesant, vom avea timp să-l lecturăm pentru a veni cu idei uh, la audierea noastră. Avem o jumătate de oră la dispoziție astăzi pentru acest subiect important, uh, pentru această primă introducere. Aveți cuvântul, doamnă. Aș dori să mulțumesc uh, dumneavoastră, doamnă președinte, stimați vicepreședinți și Um, eurodeputaților în această comisie pentru că m-ați invitat să discut astăzi uh, alături de dumneavoastră rezultatele studiului meu legat de bună guvernanță în cadrul relațiilor externe ale Uniunii Europene. În ultimii 15 ani, Uniunea Europeană a făcut anumite eforturi pentru a susține reforme legate de bună guvernanță, le-a dat prioritate în uh, relațiile internaționale. După părerea mea, însă, um, această tendință va putea continua, însă nu automat. Putem observa însă că uh, există scepticism tot mai pregnant uh, la, în rândul celor care elaborează politici pentru a înțelege dacă într-adevăr buna guvernanță De fapt, am văzut că Uniunea Europeană a făcut eforturi pentru a susține, susține aceste eforturi legate de uh, buna guvernanță. Însă această tendință nu este automată, nu va continua așa, în mod uh, automat. Există cel puțin patru provocare, ca, provocări care fac uh, dificilă continuare de către Uniunea Europeană uh, în promovarea acestei uh, agende. Există provocări economice legate de refugiați, legate de târgul cu Turcia în Uniunea Europeană, deci e greu și ca Uniunea Europeană să susțină această agenda. Apoi, contextul internațional a devenit mai complicat uh, pentru că uh, China a devenit tot mai autoritară, de asemenea, spațiul politic uh, este diminuat în tot mai multe zone ale lumii. Este așadar uh, o anumită incertitudine care planează spre bunei guvernanțe dacă ea într-adevăr funcționează și dacă uh, ajutorul pentru dezvoltare te aduce la reforme în domeniul guvernanței. Apoi, un ultim aspect, poate cel mai important, în lumina primăverii arabe și a conflictelor care tot uh, sporesc, de asemenea și în contextul fragilității care sporește în anumite state din Africa și dincolo de acest spațiu, se pare că apar întrebări legate de uh, susținerea guvernanței, dacă este chiar lucrul care trebuie făcut, dacă ne cumva ar trebui să susținem stabilitatea și securitatea mai degrabă. Deci uh, e un semn de întrebare dacă această agendă încă mai este adecvată. Și în acest context, uh, studiul meu revizuiește cercetările academice din domeniu, încearcă să înțeleagă ce știm uh, noi uh, în legătură cu relațiile între ajutor și democrație, ce știm în legătură cu eficiența bunei guvernanțe. Am văzut ce a făcut uh, Uniunea Europeană uh, cu fondurile sale pentru dezvoltare, mai ales uh, în ceea ce privește instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și Fondul European de Dezvoltare, asta în ultimii ani, pentru a susține reforme din domeniul bunei guvernanțe. Bineînțeles, apoi studiul încearcă să tragă niște concluzii și să facă niște recomandări de pe urma acestor dezbateri. Why should um, the EU actually deci ar trebui UE să susțină reforma guvernanței. E clar că au fost uh, discuții controversate în ultimii ani în ceea ce privește relația între democrație și reducerea sărăciei și dezvoltarea economică, pe de cealaltă parte. Aceste dezbatere au fost alimentate în principal de criza economică care a afectat și Europa și au fost alimentate și de creșterea Chinei și de succesul uh, reducerii uh, sărăciei în țări precum Etiopia și Rwanda, care nu sunt democratice. Și când ne uităm la cercetări, vedem că există probe clare că democrațiile oferă mai multe servicii publice, au uh, o rată a mortalității mult mai mică, previn foametea, sunt mai pașnice și au mai puține probleme de securitate fac și mai mult comerț, sunt uh, parteneri mai fiabili uh, în relațiile internaționale. Există și regimuri autocratice care mm, se descurcă aproape la fel de bine ca democrațiile în ceea ce privește oferirea de servicii publice, cum ar fi Etiopia și Rwanda, dar cazurile sunt foarte rare. Și aceste țări au succes nu din cauza, ci în ciuda faptului că sunt un regim autocrat. Articolul 208 din Tratatul de la Lisabona definește dezvoltarea UE. Politica de dezvoltare a UE ar trebui să continue cu reducerea sărăciei, acesta fiind uh, un obiectiv cheie. Din cercetările științifice există probe care spun că susținerea acestor uh, acestei bune guvernanțe prin susținerea prin susținerea bunei guvernanțe, UE contribuie la uh, acest obiectiv. Există în continuare întrebarea dacă uh, ajutoarele de dezvoltare și instrumentele pe care le folosește Uniunea Europeană pot să sprijine reforma guvernanței. Deci dacă ceea ce face UE cu instrumentele de finanțare are vreun efect. Există concluzii mixte în ceea ce privește impactul uh, ajutorului general de dezvoltare după finalul războiului rece, în țările africane a existat o relație pozitivă între reformele guvernamentale și ajutorul de dezvoltare, dar apoi au apărut date conform cărora concluziile sunt mai pozitive, pentru că țările care s-au deschis deja și sunt pe drumul spre reforme democratice, acest ajutor are o contribuție pozitivă. Deci toate datele sugerează că guvernanța UE poate avea un efect pozitiv dacă este aplicată așa cum trebuie și vizează contextul local. Se pare deci că există câteva argumente bune pentru care UE nu doar că poate, ci ar și trebui să susțină reforma guvernanței în țările în curs de dezvoltare. În ultimii ani... Sorry, one slide back, please. Thank you. So what... Ce a făcut Uniunea Europeană cu Fondul European de Dezvoltare? și cu instrumentul de dezvoltare și cooperare. Cum s-a folosit, s-au folosit aceste instrumente pentru susținerea reformei guvernanței? Am văzut că există o creștere uh, în termen absolut și relativ de la începutul anilor 2000, mai ales din 2005, când s-a ajuns la consensul european, uh, Uniunea Europeană oferă mai mult ajutor uh, de guvernanță decât uh, statele membre în sine și acesta reprezintă 13% din ajutorul total oferit de UE din 2005 încoace. Deci cota este mult mai mare decât cea pentru statele membre individuale. În cadrul DCI există mai multe ajutoare oferite prin programele geografice decât prin programele tematice. Dar cota DCI pe programele geografice a crescut în uh, ultimii ani și a ajuns la 15% în 2014, deci Uniunea Europeană trebuie să continue acest nivel pentru a respecta regulamentul DCI care spune că 15% din uh, fonduri ar trebui oferite pentru ajutorarea guvernanței în programele geografice. Uniunea a încercat să susțină reformele de guvernanță și se concentrează clar în Europa, în țări precum Turcia, Serbia, Ucraina, țări în curs de aderare și din vecinătatea imediată și uh, se concentrează și asupra țărilor din Africa subsahariană. Cam 11% se acordă pentru uh, susținerea guvernanței. În Europa, 18% deci doar 5% din ajutoarele pentru uh, America de Sud au fost uh, folosite pentru uh, susținerea guvernanței. A fost foarte clar că ajutorul de guvernanță nu a jucat vreun rol cu partenerii strategici, cum ar fi India, Brazilia, China și așa mai departe. În ceea ce privește conținutul sau fondul, ce încearcă Uniunea să susțină cu acest ajutor se concentrează pe susținerea eficienței uh, instituțiilor guvernamentale și nu pe incluziunea uh, tuturor partenerilor în procesul de luare a deciziilor. Poate este ceva surprinzător, dar a reieșit clar din date Aproximativ două treimi din fonduri sunt folosite pentru eficiența instituțiilor guvernamentale, pentru reforma sectorului uh, public, uh, pentru reforma judiciară, tot ce face statul să fie mai eficient. În ceea ce privește guvernanța democratică, Concentrarea a fost pe susținerea societății civile și a alegerilor și a drepturilor omului, dar nu s-a acordat foarte mult ajutor parlamentelor sau presei. Uh, la fel, foarte puțin sprijin pentru egalitatea de gen, deși acest subiect a fost uh, inclus uh, pe agenda multor strategii ale diverselor țări. Este interesant să vedem și diferențele între diversele instrumente de finanțare dar nu o să intru în foarte multe detalii. În primul rând, programele geografice ale DCI s-au concentrat puternic pe gestionarea sectorului uh, public și pe sectorul uh, justiție. Nu s-au susținut drepturile omului, alegerile și așa mai departe la Fondul European de Dezvoltare și acesta s-a concentrat, la fel ca programele geografice, pe eficiența instituțiilor democratice, dar acordă mai mult sprijin societății civile și alegerilor, dar se pare că nu există aproape niciun fel de sprijin pentru drepturile omului. Programele tematice ale DCI se concentrează pe drepturile omului în conformitate cu regulamentul, iar fondurile din uh, programele tematice sunt împărțite în multe țări și multe primesc sprijin. Uh, I'm also almost done. I just uh, would like to highlight some Aproape am terminat, aș vrea doar să subliniez câteva concluzii care, din punctul meu de vedere, reies din această analiză. Există șase puncte pe care aș vrea să le subliniez aici. În primul rând, pe baza revizuirii cercetării științifice și pe baza comparațiilor efectelor pentru ajutor de guvernanță și pe baza studiilor empirice pe care le-am făcut, cred că se poate argumenta puternic că sprijinirea guvernanței ar trebui să rămână o prioritate cheie pentru politica de dezvoltare a UE. Deci pentru munca dumneavoastră în această comisie, asta ar însemna că ar trebui ca acesta să fie un punct cheie pentru revizuirea la jumătatea mandatului a instrumentelor uh, financiare. De asemenea, ar fi un punct foarte important în, pentru implementarea strategiei globale pentru politică externă și de securitate, care tocmai a fost lansat de înaltul reprezentant și salutat de statele membre, și ar fi un punct cheie pentru consensul european care se discută acum în această comisie. De asemenea, ar fi un aspect cheie pentru orice relație viitoare între UE și țările ACP, care iarăși se discută în această comisie. A doua observație, în mod clar există un risc că în lumina acestei fragilități și a conflictelor și a crizei refugiaților, există riscul ca UE să se concentreze mai mult pe susținerea stabilității și securității, dar să nu susțină reforma guvernamentală. Și este foarte important să sprijinim țările partenere pentru a rezolva problemele de securitate și de fragilitate, dar acest sprijin ar trebui să meargă mână în mână cu sprijinul pentru reforme democratice, dacă nu vrem să continuăm să susținem regimele, regimurile autocrate. Um, uh, um, Al treilea punct se referă la conținutul um, aspectelor pe care le promovează în general UE. S-au făcut multe eforturi pentru sprijinirea eficienței instituțiilor și alegerile societatea civilă, drepturile omului, dar ar trebui să se sprijină mai mult parlamentele în uh, această reformă a guvernanței. Al patrulea punct se referă la coerența între politicile de dezvoltare și celelalte politici. Și aici sprijinul pentru uh, reforma guvernanței prin politica de dezvoltare este extrem de important. Planul de acțiune în ceea ce privește uh, drepturile omului ar trebui să fie inclus în uh, toate domeniile de politici și cred că mai sunt multe de făcut. Un exemplu concret ar fi strategiile pentru drepturile omului elaborate de UE și pot să discut, să intru în detalii mai târziu. Al cincilea punct se referă la o inițiativă recent, recentă, abordarea bazată pe drepturi, inițiativă care a fost foarte importantă, dar care are nevoie de voință politică puternică pentru a fi implementată și cred că ar fi important să facem acest uh, lucru în uh, cursul discuțiilor ulterioare pentru a ne asigura că această abordare chiar este implementată. Și ultima concluzie se referă la țelurile de dezvoltare durabilă. Cred că acest nou cadru cu Agenda 2030 și cu cele 17 scopuri în special uh, scopul 5 și scopul 16, în ceea ce privește securitatea și pacea și instituțiile inclusive, sunt foarte importante în cadrul internațional și ajută la sprijinirea reformei guvernanței în relațiile cu partenerii strategici. Totuși, în negocieri, UE a încercat să fie mai ambițioasă decât uh, țintele propuse la punctul 16 și cred că ar trebui să păstrați această ambiție și în timpul implementării. Mă opresc aici și aștept cu interes întrebările și observațiile dumneavoastră. Okay. Um, thank, thank you very much for the um, presentation. It's some interesting information there interesting. Mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste date extrem de interesante și pentru faptul că ați ridicat niște întrebări interesante legate de uh, care sunt regimurile care oferă servicii publice și care nu. Am două persoane care au solicitat uh, să intervină. Aniliț, în primul rând. Mulțumesc foarte mult pentru acest studiu. Aștept cu interes să-l citesc. Uh, foarte mulți uh, uh, dintre noi au participat la summitul de anul trecut de la New York și nu o să uit că USAID aveau pe telefoanele mobile o fotografie cu acest obiectiv 16 Și m-ar interesa uh, o comparație între UE și uh, Statele Unite. V-ați uitat și la nivelul uh, comunităților locale, la instituțiile locale, la parlamentele locale sau doar v-ați uitat la nivel național? Și dacă n-ați intrat la nivel local, ar fi interesant să se facă studii și în acest sens? La ce s-a referit uh, Mogherini atunci când a vorbit despre soft power? Știu că există o fundație germană care uh, se are sedi în mai multe țări. Există și alte fundații europene care contribuie la societatea civilă și la buna guvernanță. Și ar fi acesta un model bun pentru a fi consolidat capacitatea și abordarea pe care au strâns-o de multe decenii încoace ar putea îmbunătăți situația la nivel european? Mulțumesc! Mulțumesc, Maria, acum. Și uh, toată lumea a vorbit până acum în limba engleză. Atunci, uh, eu am să vorbesc în limba germană. Bună ziua și vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare. Mi se pare foarte interesant. Noi, grupul verzilor, am fi vrut să avem o guvernanță mai bună și aceasta trebuie să fie definită în mod mai extins. Sistemul de reprezentare și vocea acordată țărilor în curs de dezvoltare uh, la nivel internațional în cadrul instituțiilor financiare, spre exemplu, e bine, acestea sunt subreprezentate. Cum am putea întări uh, această reprezentare. Apoi, accesul la tehnologii, reguli echitabile în acest sens. Cum am putea dezvolta aceste subiecte în așa fel încât aceste guverne despre care discutăm astăzi să preia aceste puncte ca și priorități. Cum am putea oferi un acces sporit țărilor în curs de dezvoltare, în așa fel încât acestea să se afle pe picior de egalitate cu țările dezvoltate. Apoi, lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale, a evaziunii capita uh, capitalurilor. Acestea sunt subiecte care reprezintă un prejudiciu pentru multe țări, pentru că um, uh, astfel dispar foarte multe fonduri pe care ar putea să le utilizeze și asta face parte din guvernanță. Și în final, ce vom face pentru a reglementa anumite industrii, mai ales în domeniul materiilor prime. Dacă aceste țări nu sunt decât exportatoare de materii prime și nu procesează nimic la nivel local, atunci cum anume am putea să dezvoltăm o economie la nivel local, la nivel național? Cred că și aici trebuie să discutăm despre bună guvernanță și aplicând aceste reguli de bună guvernanță am putea să facem ceva mai mult pentru aceste popoare. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Zela? Äh, Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mulțumesc de asemenea și pentru prezentarea acestui studiu. După cum ați spus și pe bună dreptate, buna guvernanță și sprijinul față de aceste țări în curs de dezvoltare, în așa fel încât acestea să fie bine uh, conduse, e o tematică uh, foarte de actualitate. Și pentru a mă referi la o parte din studiul dumneavoastră, care de fapt face un rezumat al situației, e bine, veți vedea că cercetările universitare demonstrează că rezultatele sunt destul de împărțite, în sensul că ajutorul pe care îl putem aduce acestor guverne uh, poate fi pertinent doar dacă se face în cooperare cu ceilalți actori la nivel local și uh, Uh, cred că astfel putem face un rezumat perfect al situației. Buna guvernanță, dacă e să ne gândim că aceasta înseamnă doar să vii cu un, guvern, cu un ajutor la nivel de guvern național, guvern central, atunci, uitându-ne la rezultate, ne dăm seama că, de fapt, e o metodă care nu funcționează. Ați vorbit despre Rwanda ca fiind un uh, exemplu pozitiv. Da, într-adevăr. Însă ce s-a întâmplat acolo? Puterea e concentrată la nivel de președinte și uh, viitorul președinte, care ar fi putut să descentralizeze puterea, nu o va face. Gândiți-vă la Burundi. Ne-am gândit că și acolo s-ar putea, la 10 ani după război civil, să existe așa un licăr de speranță. Am vrut oarecare stabilitate, însă evenimentele din ultimele ani demonstrează exact pe dos. Um, ajutorul acordat uh, acestui, acestei țări sunt, uh, este de fapt reținut la nivel de președinție. 250.000 de persoane au trebuit să părăsească țara și avem uh, mii de uh, decese și asta din cauza unor uh, uh, confruntări la nivel politic. Buna guvernanță nu poate funcționa decât dacă există colaborare. Dar dacă avem instrumente ale Uniunii Europene care sunt aplicate, și mă refer aici la fondurile alocate, atunci, uh, dacă Uniunea Europeană acționează de una singură, și că în același timp există state membre care acționează fiecare individual în propriul lor interes și dacă e să mai discutăm și despre chestiuni de securitate care vor uh, împinge din spate anumite state membre să acționeze, exemplu un ministru dintr-un mare stat membru care a mers într-o țară cu o valiză care conținea 30 de milioane de euro în așa fel încât să nu mai trebuiască pe viitor să returneze în medie o mie de uh, cetățeni din Eritrea înapoi, e bine, vă dați seama că nu astfel putem face proiecte de dezvoltare. E nevoie de uh, aceste atitudini, de fapt, sunt uh, împotriva intereselor cetățenilor. Putem avea tot felul de proiecte de uh, reformă, reformă agricolă, spre exemplu în Angola, dar care va afecta și populația până în Tanzania. Pentru că e vorba de o populație care va fi uh, strămutată uh, cu forța. Deci, dacă e să ne uităm la situația continentului african, ne dăm seama că multe dintre aceste regimuri sunt regimuri totalitare. sau autocrate și că aceste regimuri își doresc mai degrabă stabilitatea, o situație stabilă, decât o democratizare. Deci, noi ar trebui să mizăm mai mult pe nivelul local, însă acesta este mai puțin accesibil. Și cred eu că aceasta este o demonstrație perfectă a acelui nod gordian pe care noi trebuie să-l desfacem astăzi. Nu, nu e ca și cum alocând mai multe fonduri am rezolvat problema. Nu. Așa cum a spus și dumneavoastră, e nevoie de o abordare coerentă și nu uitați că instituțiile europene și Fondul European pentru Dezvoltare, care uh, Uh, vor fi uh, mobilizate, trebuie să fie mobilizate, dar în cooperare cu alte instituții. Și pentru asta e nevoie de uh, fixarea unui obiectiv clar. Dacă nu facem acest lucru, atunci ce se va întâmpla? Noi ceea ce ne dorim este să avem mai multă democrație, să avem o participare sporită a societății civile, pentru că doar astfel putem să avansăm. Uh, altfel putem să injectăm uh, atât de multe fonduri cât te dorim, nu vom reuși să avansăm. Mulțumesc dumneavoastră, doamnă Frunzulică. Uh, thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, domnul președinte. De fapt, aș dori și eu să-i Mulțumesc doamnei invitat pentru această prezentare și eventual dacă ne poate trimite prin mail această prezentare PowerPoint, care este foarte bună. Banii care sunt alocați de Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți guvernanța în aceste țări, în diferite regiuni pe care le-ați uh, menționat, e vorba de milioane de multe ori. Și sunt câteva exemple în acest document, în Rwanda, în Etiopia, unde ne putem pune întrebarea dacă la urma urmei chiar uh, sunt, acțiunea noastră este una încununată de succes, pentru că de multe, de multe ori am avut ocazia să evocăm acest lucru, faptul că suntem cel mai mare donator încercând să îmbunătățim economia de piață, liber, uh, uh, spațiul de libertate, statul de drept, uh, lupta împotriva corupției, alegeri libere și așa mai departe. Ne puteți da niște exemple unde, până la urma urmei, cheltuirea unor fonduri atât de importante a dus la ceva de succes și am avut rezultate. Mulțumesc, domnul Rentă. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję za tę informację. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc și pentru o prezentare. Foarte pe scurt, dumneavoastră ați menționat buna guvernanță și ați dat exemplul Etiopiei, cooperarea cu China. După cum știți, Etiopia este un exemplu de o țară africană care în momentul de față se dezvoltă bine, dar și pe de altă parte am avut posibilitatea și șansa să discut cu reprezentanți a anumitor grupuri care au fost uh, spoliate pentru că din cauza cooperării cu China și au pierdut mult, mai ales când vorbim despre terenuri agricole, despre ferme. Deci putem spune că există o guvernanță bună la nivel de țară, dar există și anumite efecte negative pentru anumite grupuri sociale. Și atunci întrebarea mea se referă la consensul care există pe aceste politici de dezvoltare. Oare n-ar trebui să ne concentrăm și pe rezultate și nu numai pe obiective generale? Și pentru a obține asta, poate că ar fi bine să venim cu niște detalii la nuanțe pe acest concept de bună guvernanță care este foarte larg, foarte extins și ar trebui poate să fim mai uh, nuanțați aici, mai preciși. Mulțumesc. Da, exact, la acest ultim comentariu mă gândisem și eu. Da, e bine să vedem raportul între ceea ce am cheltuit și rezultatul obținut, pentru a ști dacă într-adevăr banii au fost bine cheltuiți. Eventual la anexa 7, acolo văd că noi suntem uh, mare donator și fondurile cele mai numeroase au mers înspre Afganistan. Uh, e bine că uh, nu avem doar cifre și procente și uh, ar fi bine să avem și exemple despre ceea ce a funcționat bine și pe termen mai îndelungat. Pentru că, în fond, procentele nu prea au sens. Uh, nu ne spun exact ce anume au adus ca și rezultat scontat toate aceste fonduri investite. Fondul pentru dezvoltare și așa mai departe. Pentru că nu, nu dau indicații. Niște exemple specifice, atunci, da, ne permit să înțelegem mai bine cum anume au funcționat lucrurile și asta ne ajută și să avem o imagine mai clară despre toate aceste proiecte. Așa că vă dau acum din nou cuvântul. Oh, no, sorry. I've got, um, the commission is here and... Ah, mă, uita- mă iertați, am uitat. Comisia e reprezentată. Domnul Olivier Louis din partea Direcției Generale DEVCO și doamna Veta. În orice caz, comisia e reprezentată. Vă rog, domnul Louis. Thank you all. Thanks for this report, uh, which I found very interesting actually. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru acest raport, care este foarte încurajator într-o ambianță atât de uh, gri. E bine să vorbim despre buna guvernanță. Sunt multe lucruri care sunt legate de acest concept. Și uh, nu putem să rezolvăm toate problemele în același timp, de aceea e nevoie de prioritizare. Înainte m-am ocupat de uh, un alt domeniu, uh, mai ales în ceea ce privește, spre exemplu, alegerile. Și pot să vă spun că sunt un pic îngrijorat în ceea ce privește dimensiunea acestui element în uh, totalul asistenței oferite. Pentru că devine un fel de business și ar trebui să fim conștienți de asta. Când nimic nu se face și s-a pus de altfel o întrebare, că are este nivelul de detaliu pe care trebuie să-l avem. E bine, eu cred că trebuie să avem detalii, pentru că de multe ori uh, vrem să obținem anumite rezultate care poate pe termen scurt nu sunt neapărat uh, strălucite, dar care pot fi benefice pe termen lung. Apoi, în ceea ce privește recomandările noastre, vreau să subliniez cel puțin din când am văzut din raport, nu avem niciun fel de cifre în ceea ce privește perioada 2014-2020. Poate că ar fi bine să le menționăm acele cifre. Și deocamdată guvernanța este un, un domeniu cheie cam pentru 70 de țări, uh, mai mult decât în perioada de programare precedentă. Și când vorbim despre independența și autonomia instituțiilor democratice, știu că există anumite ținte democratice, dar m-aș referi uh, la libertatea justiției, care merită să fie menționată. Și în ceea ce privește stabilitatea și securitatea, cred că știți că există o comunicare care a fost publicată de către Comisie, și anume strategia de reformă, și acesta reprezintă un cadru de lucru pentru toate chestiunile de securitate și includerea dimensiunii de securitate în uh, sistemul de monitorizare al instituțiilor democratice, în așa fel încât să avem o abordare mai inclusivă. Deci e un prim pas, să sperăm, în direcția potrivită. Apoi, în ceea ce privește sprijinul nostru față de Parlament, putem uh, menționa faptul că avem deja un program de acțiune pentru 2017 care este deja adoptat tocmai pentru a oferi sprijin partidelor politice și pluralității. Și deci, putem oferi acest sprijin atâta vreme cât uh, uh, nu avantajăm niciun grup politic sau nicio formațiune politică anume. Cred că uh, asta se înscrie într-o abordare uh, mai extinsă pe care tocmai am lansat-o și e clar că ne dorim o schimbare de mentalitate peste tot în lume și e clar că trebuie să subliniem toate aceste condiționalități. Cred că e abordarea potrivită. Și anume, să monitorizăm fiecare proiect care trece prin sistemul de evaluare de calitate. Și asta a început Uh, și lucrăm deja la acest lucru. Thank you. Many thanks for very interesting uh, comments and questions. Um... Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste observații. Dacă am înțeles eu bine, ultima intervenție era așa, un fel de comentariu. Dar m-aș întoarce la un punct pe care dumneavoastră l-ați uh, menționat. Sprijin pentru reformele de guvernanță, și includerea acestora în programul pentru 2020. Și există o secțiune foarte detaliată în studiu pe acest subiect, uh, pentru că e foarte greu să obții informații. Uh, deci, dacă mă puteți ajuta cu informații mai structurale, atunci voi fi gata să includ și alte detalii în uh, studiu. Și au mai fost două, trei comentarii care se concentrau pe întrebarea ce anume funcționează și care ar fi provocările cele mai mari pentru a putea susține reformele în țările în curs de dezvoltare. În ceea ce privește lucrurile care funcționează, aș dori să subliniez încă o dată că trebuie să vedem la ce nivel căutăm soluții sau răspunsul la întrebările acestea ne putem gândi dacă anumite proiecte și-au atins obiectivele, dacă și-au adus o contribuție concretă la uh, reforma din sector, putem să vedem dacă ele chiar au avut această contribuție, însă este greu din perspectiva unui proiect să uh, judecăm schimbările la nivel uh, de țară. Deci e greu să stabilim această legătură. Apoi mai există și studii cantitative, pentru care este greu de spus care uh, sunt concluziile pozitive pentru anumite state, unde anume au funcționat și unde nu. E greu de găsit așadar răspuns la această întrebare, ce anume funcționează. Am început această prezentare și acest studiu cu observația că există mare scepticism legat de sprijinul pentru guvernanță, dacă acesta funcționează sau nu. Însă partea problemei este următoarea când Uniunea Europeană sau statele membre sau alți actori încearcă să susțină aceste reforme, se lovesc de obstacole, de interesele statelor membre, economice sau de altă natură, de anumiți factori uh, care creează anumite conflicte, opoziții, și atunci putem judeca că lucrurile n-ar fi eficiente, dar poate nu sunt eficiente din cauza acestor obstacole, nu din cauza că ele n-ar funcționa fără aceste obstacole. Deci trebuie să vedem exact cum putem uh, să facem politicile europene mai consecvente, mai aliniate politicilor statelor uh, membre, pentru că există alternative. Nu e ca și cum am putea spune, uh, lucrurile nu funcționează așa, prin urmare nu ne ocupăm de ele deloc. Nu aceasta trebuie să fie concluzia noastră. Au mai fost apoi comentarii specifice legate de două cazuri a două state Etiopia și Ruanda, care au fost analizate în acest uh, studiu. Eu am ales aceste țări pentru că există un context dificil pentru ca Uniunea Europeană și alți actori să susțină reforma din domeniul guvernanței, pentru că în ambele state uh, au uh, scăzut uh, uh, libertățile politice, uh, Uh, și acest uh, element uh, trebuie luat în calcul. În ceea ce privește Ruanda, Uniunea Europeană ar fi putut să-și aducă o contribuție mai bună dacă ar fi existat mai multă presiune, dacă Uniunea Europeană ar fi făcut mai multe eforturi încercând să deschidă puțin spațiul politic sau cel puțin prevenind declinul acestuia. Asta în cazul Ruandei. Apoi, în cazul Etiopiei, e clar că am avut puțină influență pentru că statele membre și uh, Uniunea Europeană adesea se articulează destul de greu. Am, e foarte greu să găsim uneori uh, o abordare uh, comună. Apoi oare uh, Uniunea Europeană și statele membre au o politică consecvență, în ce măs- consecventă, în ce măsură interesele lor sunt uh, comune. Ei bine, eu cred că uh, dacă aceste două foruri s-ar putea organiza mai bine și ar aduce o mai bună uh, contribuție chiar și în contexte politice dificile. Maria Hoibuch m-a întrebat în legătură, dar se pare că a plecat din sală, în legătură cu o definiție mai vastă a sprijinului pentru guvernanță. E o chestiune care n-a fost partea studiului, însă, firește, am putea să ne gândim puțin la cadrul internațional mai îndeaproape. Apoi, pentru a reveni la unul sau două dintre comentariile dumneavoastră, domnule Liț, pe care le-ați adus în discuție chiar la început, e bine, ați adresat o întrebare pentru a vedea dacă fundațiile politice germane ar putea să intervină la nivel european sau dacă n-ar putea să existe mai mult sprijin pentru astfel de actori. bine, eu cred că fundațiile politice uh, sunt unele și din uh, Statele Unite nu, și alte state, nu numai Germania, au un rol important pentru că pot să se implice în dialog cu partile politice, un fapt uh, adesea dificil pentru instituțiile uh, europene. Este foarte uh, important, așadar, să se ofere sprijin pentru astfel de uh, actori și chiar și Uniunea Europeană i-ar putea susține. Ați vorbit de USAID, nu am uh, discutat despre asta în uh, studiul meu, însă în Statele Unite discuțiile care se poartă sunt uh, diferite de cele din Uniunea Europeană. USAID uh, n-ar trebui să se axeze neapărat uh, pe democrație ca atare, ci ar trebui să susțină practic doar evoluția instituțională și partea administrativă. Cred că mă voi opri uh, aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru această discuție interesantă. Mulțumesc, vom reveni la acest subiect în octombrie. Aș dori să reamintesc colegilor că mâine după amiază, la ora 15, avem uh, o audiere publică comună cu subcomisia DROA pentru drepturile omului în legătură cu uh, spațiul tot mai diminuat de acțiune a societății civile. E o chestiune care ne preocupă foarte mult. Deci avem câteva evenimente mâine după amiază, unul cu INTA, uh, celălalt cu DROA. Voi face anunțuri și la începutul sesiunii noastre de după amiază, deci după ora 15, pentru că vă mai aminti alte aspecte interesante și după amiază. Acum uh, uh, vom avea o audiere uh, publică, nu o voi prezida eu, domnul Cora o va prezida. Deci suspendăm întâlnirea comisiei acum și vom trece la audierea publică. Aș dori să-i mulțumim doamnei Hakeneș pentru prezentarea dânsei. Studiul este într-adevăr foarte interesant. Okay, colleagues. Okay. Okay, colleagues. Stimați colegi, haideți să începem. Stimați eurodeputați, stimați experți invitați, uh, stimați audiență. Bun venit la această audiere a Comisiei DEVE în legătură cu subiectul atât de important al transparenței și gestionării resurselor naturale și financiare. acest an, Heidi Hautla și cu mine am adus în atenția Parlamentului uh, European uh, chestiuni legate de transparență și de răspundere în uh, folosirea resurselor, dând atenție mai ales industriilor extractive și gestionării terenilor agricole și a resurselor financiare în încercarea noastră de a păstra caracteristicile mediului nostru, care este un element esențial pentru stabilitatea noastră. Practic, uh, există diverse abordări și tehnici folosite cu succes în diverse comunități pentru a proteja și restaura resursele naturale. În ceea ce privește planul de acțiune FLEGD, pentru gestionarea resurselor naturale și pentru combaterea comerțului ilegal reprezintă chestiuni esențiale. Uniunea Europeană a fost întotdeauna un lider pentru a susține um, activitățile silvice uh, durabile. De asemenea, am insistat uh, pe, tăierea, uh, pe combaterea tăierii legale de copaci și așa mai departe. Nu întotdeauna însă aceste politici sunt adoptate de către Uniunea Europeană, cum s-a întâmplat și în cazul FLEGD. În întâlnirile cu societatea civilă și cu fermierii și cu populațiile indigene din Africa, din America de Sud și Indonezia, am uh, descoperit uh, că problema exploatării resurselor uh, naturale nu doar că nu a fost rezolvată, ci a dat naștere unor uh, probleme uh, ulterioare, printre care sărăcie extremă sau excluziune socială. Mai mult de atât, uh, comunitățile indigene au fost uh, înlăturate în mod violent din teritoriile lor pentru a face loc uh, infrastructurilor de afaceri. Aceste probleme au fost subliniate și de Curtea de Conturi, care a criticat uh, uh politica FLEGD. De fapt, în conformitate cu evaluarea Curții Europene de Conturi, uh, acțiunea, uh, planul de acțiune FLEC pentru a uh, combate terile ilegale de copaci nu este suficient de bine gestionat sau țintit. Împreună cu doamna eurodeputat Hautala ne-am gândit că ar fi bine să subliniem în mod adecvat aceste probleme, de exemplu situația din Congo legată de exploatarea resurselor naturale. Resursele naturale ale Congo sunt vaste, adesea considerate a fi uh, niște comori geologice. Multe uh, companii ale națiunilor industrializate din Europa acționează acolo. Țara ar trebui uh, să fie dezvoltată, asigurând o uh, exploatare bună a um, resurselor. Însă, în ciuda unor estimări de 24 de trilioane uh, în rezerve naturale, țara este una dintre cele mai sărace din uh, lume. Diverse corporații se luptă să păstreze accesul la uh, minerale. Acapararea terenurilor și accesul la nu reprezintă chestiuni critice astăzi. Companiile europene au niște practici nedorite în statele terțe. Uh, la cel de-al treilea grup de, uh, la cel de-al doilea grup de experți uh, vom vorbi despre um, corupție, taxare și transparență. Eliza Lain, care a fost raportor în legătură cu aceste chestiuni, va lua și ea cuvântul în această sesiune. Datorită acestui raport am putut să discutăm problema uh, paradisurilor fiscale și a uh, lipsei transparenței, probleme care afectează societățile noastre. Pot să spun că peste 11,4 milioane de euro uh, în fluxuri ilegale financiare expun uh, corupția și uh, uh, evitarea plății taxelor. Și știm ce s-a întâmplat cu companiile offshore dezvoluite prin scandalul documentelor Panama. Noi trebuie să înțelegem și cauza umană uh, a corupției. Nu trebuie să ne axăm doar pentru anumite, pe anumite state, ci să ne gândim de fapt că situația diferă de la o țară la alta. Une dintre statele europene sunt foarte implicate în acest uh, demers. Imediat voi începe să prezint și uh, experții noștri. Actualmente, um, infracțiunile de mediu sunt agravate prin impactul lor uh, asupra uh, mediului și asupra viitoarelor generații. Se pierd um, servicii ale ecosistemelor, uh, de exemplu aerul curat sau calitatea apei. Se pierde securitatea alimentară, chiar și sănătatea și bunăstarea defrișările ilegale în zone protejate de pădure și apoi comercializarea acestor um, copaci, practic, uh, agravează situația. Nu există neapărat uh, legi foarte bune care să protejeze natura și se pare că veniturile din astfel de activități ilegale ajung până la 150 de milioane de uh, dolari pe an. 150 de miliarde, mă, mă scuzați. Vom vorbi despre importanța păstrării, deci, a uh, biodiversității și a ecosistemelor și dăm cuvântul primului nostru expert. Uh, prezentarea mea, mulțumesc, va apărea pe ecran. Eu mă ocup de biodiversitate și păduri, însă recent ne-am gândit să fuzionăm aceste două componente pentru că foarte multe aspecte sunt comune acestor două dimensiuni. Mai întâi, pe primul diapozitiv, puteți vedea că pădurea este mai mult decât uh, cherestea. că presupune și alte servicii, că la nivelul Comisiei avem uh, diverse politici uh, care să abordeze toate aceste fenomene. Bineînțeles, producerea de crestea este cheia prezentării noastre pentru că este legată de guvernanță uh, dar uh, ea merge și în direcția susținerii biodiversității. Ieri o secțiune a Comisiei dumneavoastră a vorbit de planul de acțiune împotriva traficului de uh, floră și faună sălbatică. Deci suntem foarte implicați în acest uh, domeniu. De asemenea, uh, vorbim la modul general uh, și de uh, mediu, pentru că Comisia are inițiative la care contribuie mult pentru protecția uh, mediului. Apoi, uh, trebuie spus uh, că uh, terenul forestier este în competiție cu alte tipuri de terenuri. Acapararea terenului, terenurilor este un fenomen care apare după despăduriri. Și încă ceva și mai important, și anume, pădurea oferă un loc de muncă și o existență uh, unui număr mare de oameni, mai ales în uh, zone uh, îndepărtate sau greu uh, accesibile. Trebuie deci să ne gândim și la uh, aceste comunități. De asemenea, trebuie să ne gândim și la includerea drepturilor omului în toate politicile sectoriale. O să mă concentrez mai mult pe FLECT pentru că am timp limitat. Deci, foarte pe scurt, în 2003, planul de acțiune FLECT a fost uh, lansat pentru a combate tăierea ilegală de copaci. Și ceea ce este interesant în acest mecanism este că avem măsuri pentru țările producătoare și consumatoare și este un amestec de măsuri pentru a îmbunătăți guvernanța pădurilor și pentru a facilita comerțul legal și pentru a elimina cherestaua ilegală de pe piețele UE. Deci sunt o serie de măsuri complementare și asta am văzut și în sesiunea anterioară. Uneori doar îmbunătățirea guvernanței nu funcționează dacă, nu, dacă celelalte politici nu sunt aliniate cum am spus, avem mai multe pachete de măsuri, de politici și de reglementare și cooperare tradițională cu programe de dezvoltare cu țările partenere, în special țările producătoare. Avem șapte domenii de acțiune, nu foarte bine delimitate, dar principalele, că nu o să intru în detalii, sunt în mod clar regulamentul privind cheresteaua, acolo unde o companie importantă nu poate vinde cherestea ilegală și trebuie să se asigure că această cherestea este uh, legală și de asemenea acordurile de parteneriat voluntar, APV, cu țările partenere producătoare, cu care avem acorduri voluntare. Iarăși un punct menționat azi dimineață. Îmbunătățirea guvernanței nu va funcționa dacă deciziile se iau unilateral. În acest caz, APV-urile sunt voluntare. Uh, we have in the, the recent evaluation? That... Am avut o evaluare recentă care arată că planul de acțiune FLECT este în continuare foarte relevant și a primit sprijin larg în țările partenere și în Europa și în toate sectoarele. Poate sectorul privat este mai puțin deschis și mai puțin conștient de toate avantajele acestui plan de acțiune FLECT. Cu toate acestea, este foarte inovator și asta este frumusețea lui deși poate sunt un pic prea optimist. Am văzut schimbări structurale în ceea ce privește guvernanța pădurilor în țările uh, partenere, în special în uh, sectorul uh, pădurilor. Mai avem în continuare cherestea ilegală care încearcă să intre în Uniunea Europeană, dar din ce în ce mai mult avem transporturi confiscate la vamă, ceea ce demonstrează că planul funcționează. Uh, uh, Alte succese. Voluntary Partnership Agreement de TAR. Se referă la cele șase parteneriate deja existente și nouă care sunt în curs de negociere. Pare să fie doar 15 țări, dar ele reprezintă 80% din importurile UE și a coopera o suprafață împădurită egală cu cea a statelor membre. Deci este o țintă foarte ambițioasă. EUTR este iarăși un succes conform evaluărilor făcute la nivel extern de consultanți independenți, care consideră că acest program este, acest regulament, mă scuzați, este uh, eficient, aplicându-se în cele 28 de state membre, este destul de dificil și durează să, să pui în aplicare acest mecanism. Apoi, o altă axă care este mai puțin dezvoltată acoperă 80% din uh, statele membre și are un efect pozitiv asupra piețelor. La nivel foarte înalt, profilul este uh, bine cunoscut datorită acțiunilor UE. Alte țări, precum Australia, Statele Unite, Noua Zeelandă, China, au demarat și ele reforme în acest uh, domeniu. Organizația pentru Droguri și Infracționalitatea ONU, precum și Interpol, au început să demareze măsuri și anul viitor vom finanța un program care să se ocupe de criminalitatea în domeniul forestier și în domeniul faunei și florei sălbatice. Dar avem și câteva probleme, câteva obstacole în flect. A existat o planificare și o monitorizare slabă, dar lucrăm la asta. Încă mai avem probleme de coordonare între Comisie, statele membre, Banca Mondială, pentru că aceștia sunt actorii cheie. APV-urile sunt foarte complexe cu anumite țări și uh, necesită foarte multe resurse. Știți că resursele Comisiei și statelor membre sunt în momentul de față reduse și problema este că angajamentul uh, țărilor partenere poate diferi de la un an la altul datorită schimbărilor politice. Sectorul privat va fi mai angajat pe viitor cu finanțare și investiții în gestionarea durabilă a pădurilor. Un alt punct menționat de evaluare, care este foarte clar, este că s-au schimbat uh, locomotivele despăduririi. Uh, în 2003, tăierea ilegală era unul din motivele principale nu era cel mai important, dar era unul din cele principale. Între timp, Gestionarea pădurilor s-a îmbunătățit în uh, multe țări. În bazinul Congo are 40 de milioane de hectare care sunt sub uh, uh gestionare, deci uh, în 10 ani peisajul s-a schimbat complet. De asemenea, China este un partener și de aceea trebuie să ne adaptăm strategiile în funcție de aceste schimbări. Cum spuneam, trebuie să adaptăm acordurile voluntare la acest context, la complexitate și la voința politică slabă a anumitor țări. Trebuie să găsim stimulente pentru a încuraja aceste APV-uri Trebuie să îmbunătățim monitorizarea și am început să facem acest lucru cu FAO și cu Institutul uh, eh, de Silvicultură European. Și este extrem de important să tragem și concluzii din aceste recomandări. <laughs> We have uh, this new avem această nouă inițiativă în ceea ce privește un posibil plan de acțiune în ceea ce privește despădurirea sau degradarea pădurilor. Am spus că mineritul și agricultura pot să aibă un impact negativ în domeniul pădurilor, pentru că acum avem presiuni sociale și demografice și economice și atunci este nevoie de un proces transparent pentru planificarea a ceea ce vom face. Uh, de aceea avem un comitet care studiază și cartografiază politicile existente, care se ocupă de cauzele despăduririlor și evaluează diversele opțiuni de politici Nu pot să mă întind mai mult, dar vă mulțumesc pentru atenție. Ok. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule Maio. Resursele naturale eh, stau eh, în centrul vieții politice și economice în multe zone, în special cele rurale și reflectă pol relațiile politice. Au de asemenea semnificație culturală pentru multe țări, dar în multe țări guvernanța nu este un proces transparent. Uneori vorbim despre acapararea terenurilor care are un efect advers uh, puternic asupra bunăstării oamenilor putem vorbi despre efectul acestor politici cu Lisa Elges, care este șeful de politici climatice pentru Transparency International. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor, este o plăcere să fiu aici și să vorbesc despre resursele naturale, despre extracție și despre corupție. O să vă dau câteva puncte de context și să vă spun care este concluzia. După discursul minunat al lui Filip, am senzația că uh, contribuția mea este oarecum limitată pentru că acopera în mare măsură uh, toate, el a acoperit în mare măsură toate elementele pe care vreau să le discut și eu. Concluzia mea este că Trebuie să obținem complementaritate între diversele inițiative existente pentru a consolida guvernanța forestieră în sectorul de silvicultură și în afara lui. Și trebuie să ne asigurăm că există o mai bună guvernanță și că creăm un mediu care să permită acest lucru. Asta este paradigma schimbărilor climatice acum Asta este paradigma salvării planetei de la, catastrofe, de la o catastrofă gravă și asta încercăm să facem. Liderii globali analizează acordul de la Paris acord, uh, și alte acorduri, precum și inițiativele regionale ale Uniunii Europene, ale Statelor Unite, ale Japoniei, Chinei, țărilor BRIC și încearcă să găsească o soluționare a acestor probleme. Și de asemenea încearcă să găsească o cale de colaborare pentru a pune în aplicare aceste soluții. O să mă refer în special la, păruri, la păduri, mă scuzați, dar uneori nu vedem pădurea de copaci. Și aș dori să subliniez prin prezentarea mea, care sper să apară pe ecran, um, is, uh, yeah, to speak about some general issues. So here we go. Este să vorbesc despre câteva elemente generale. Nu vreau să țin predici corului, dar știm cu toții că despăduririle sunt uh, destabilizatoare pentru multe țări. Și știm uh, impactul grav pe care îl are despădurirea asupra mediului. Um, and that we also know as Știm de asemenea, așa cum a menționat uh, Filip, că infracțiunile de mediu și în special corupția sunt un factor care contribuie la despădurire și știm consecințele pentru mediu și pentru oameni. Um, and that is in a larger uh, context of Într-un context mai larg uh, care arată cum infracțiunile de mediu uh, Um, distrug resursele naturale din uh, întreaga lume. Avem aici o imagine uh, cu problemele cauzate industriilor extractive prin uh, aruncarea de deșeuri periculoase. Ceea ce este extrem de interesant este că toate aceste infracțiuni implică terenurile, mai puțin uh, fauna și flora sălbatică. Și a, la asta se referea și Filip. Trebuie să ne uităm la noile stimulente ale despăduririlor. Cherestaua nu mai este doar un produs care poate fi comercializat, ci trebuie să analizăm uh, Motivul pentru care copacii sunt tăiați în țările în curs de dezvoltare în uh, contextul în care gestionarea durabilă a pădurilor a fost în creștere în aceste țări. Right. So we can see that, that illegal... Vedeci, vedem deci că tăierea ilegală a copacilor se întâmplă în urma unui proces. Acestea sunt aspectele fundamentale ale modului în care corupția încurajează tăierea ilegală de copaci în diversele faze ale procesului. În prima secțiune ne uităm la tăierea ilegală în sine. Și asta e problema când discutăm despre terenuri. Copacii sunt tăiați pentru că oamenii au nevoie de terenuri pentru agricultură, cum a spus Filip, Uh, pentru construcții, construirea de uh, clădiri și pentru energie, pentru că copacii sunt extrem de importanți, uh, fiind o sursă de combustibil pentru multe comunități. Toate aceste subiecte trebuie să fie um, luate în discuție și în calcul atunci când se vorbește despre tăierea ilegală a copacilor. Există multe aspecte care analizează uh, mai atent uh, elemente mai aprofundate, accesul la alimente uh, și alte uh, elemente care conduc la aceste probleme care au un efect negativ asupra mediului, dar care necesită o abordare mai matură, pentru că analizează contextul mai larg. De asemenea, ne uităm și la uh, transport și la procesare și uh, asta duce la vânzarea de cherestea în Europa. Concentrându-ne asupra acestui lucru, cred că este important să știm care sunt elementele principale, dar actorii implicați sunt, atunci când sunt corupți, nu știm cine sunt around beneficial ownership. Și asta este o mare problemă în ceea ce privește întreprinderile pentru că există o solicitare foarte mare pentru materii prime în țările în curs de dezvoltare și există o rețea întreagă de activitate ilegală care sunt conduse de companii necunoscute și care la rândul lor sunt uh, posedate de alte companii și e foarte greu să distingem nivelul de guvernanță. Ceea ce trebuie să facem, dacă vrem să analizăm această guvernanță, trebuie să analizăm multe elemente, cum ar fi piețele publice, transparența implicată, o serie întreagă de lucruri pe care Filip le-a evocat deja. Știm ce trebuie făcut. Întrebarea este de ce nu se face. Ceea ce Transparency International face la diferite niveluri, atât pe continentul african cât și în alte țări, este să încerce să lucreze de jos în sus, pentru a include această dimensiune de guvernanță la nivel de achiziții publice. Deci, lucrăm în diferite țări în Africa, încercăm să, în patru țări, încercăm să cuprindem cât mai multe elemente pentru a construi acest sentiment de tragere la răspundere, de însușirea proiectelor. Și acest lucru a fost deosebit de important. Și am ajuns la niște rezultate destul de interesante, care vor fi publicate în septembrie. Nu vă pot spune încă de pe acum despre ce e vorba, însă înțelegeți deja, deduceți din uh, conversație care este logica. Și e clar că trebuie să vedem lucrurile în context decât să mă ascultați pe mine vorbind, uh, v-aș propune să urmăriți un scurt video care explică, unul dintre colegii mei explică foarte bine cum anume se poate lupta împotriva corupției într-un context de schimbări climatice. Main economies. That's why the UN created Red Plus, a global initiative worth billions that compensates countries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 Saya Dadang Trisasongko dari Indonesia. I'm from Zimbabwe. I'm from Papua New Guinea. I'm from Ghana. Tôi đến từ Việt Nam. I'm from Zambia. Je suis Ernest Pararo de la République démocratique du Congo. To keep Red Plus corruption free. Cần có cơ chế khiếu nại phản hồi cho người dân. Les communautés forestières doivent être impliquées à chaque étape. The monitoring of deforestation must be transparent and accurate. We need to know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 Da, e un video foarte scurt, însă în orice caz vă prezintă deja pasiunea noastră pentru a lupta împotriva corupției în aceste țări. Așa cum spunea și Filipa Dinaori, a explicat foarte bine care sunt diferitele politici, măsuri care au fost luate până în prezent. Mm, și asta datorită Comisiei Europene. Și mă întreb dacă putem trece la următorul diapozitiv. Right. So what what we think and Ceea ce credem noi și uh, cred că asta este important, să avem soluții la nivel politic, însă pentru asta e o nevoie de mecanisme de tragere la răspundere cât mai bune și APV-uri. Uh, timp de ani de zile, acestea au existat și au funcționat. Și așa cum spunea și Filip, e nevoie de inovație. Acum 30 de ani, asta mi se pare incredibil. este să realizăm cât de corupt a fost întregul sistem în ultimii ani și observăm că e foarte greu să măsurăm impactul acestei corupții. E ca și cum ai încerca să ascunzi un, un elefant. Deci e clar că sunt foarte multe lucruri care trebuie să fie luate în considerare. Și uh, am impresia că e exact așa cum uh, te antrenezi ca să începi un maraton. Acum, Trebuie să te antrenezi și să construiești acea putere de rezistență. Și cred că în această etapă ne aflăm, în această etapă de a construi inițiative uh, care să spărească impactul la ceea ce facem și, într-un context mai larg, să ne permită să salvăm pădurile, care este, de fapt, uh, obiectivul final. What are some examples? And this is what the... Și eventual niște exemple. Și la asta s-au referit și colegii din uh, acel scurt video. Uh, ceea ce noi ne dorim este să cooperăm mai bine și să fim înțeleși într-un context mai extins uh, în cadrul acestor politici viitoare ce vor fi dezvoltate. Și punem accentul pe un fapt. Eu lucrez cu Fondul pentru Schimbări Climatice în momentul de față și o să face o muncă extraordinară acolo, cu niște uh, exigențe foarte ridicate, exigențe de mediu, exigențe sociale și toate entitățile care doresc să primească o finanțare trebuie să răspundă la aceste cerințe. și trebuie să vă dovedești că îndeplinești acele cerințe în momentul în care introduci o aplicație de finanțare, o solicitare de finanțare. Și cerințele acestea se aplică tuturor și ministerelor naționale, cum ar fi, spre exemplu, eu știu, Ministerul de Pădurilor din Bangladesh sau oricare alt minister din oricare altă țară, chiar în curs de dezvoltare. Deci ceea ce facem este că stabilim un nivel de tragere la răspundere, un nivel de responsabilitate juridică foarte, foarte ridicat. Și de ce e important acest lucru? Pentru că asta creează spre exemplu, la nivel de ministrii de mediu, ministrii de finanțe, un simț de răspundere și Asta va crea nivelul de transformare, de impact, de schimbare pe care ni-l dorim, în așa fel încât să filtrăm toate acțiunile ce sunt dezvoltate la nivelul țării respective. Și ceea ce este deosebit de important pentru succesul acestui uh, uh instrument și pentru succesul inițiativei FLECT este nivelul de coordonare și de complementaritate. Și de altfel este și una din concluziile mele. Așa cum spuneam încă de la bun început, cred eu că elementul cel mai important în întregul proces este să avem un sistem de tragere la răspundere și uh, foarte, foarte bun, în care societatea civilă să fie implicată. Și cred că aici ne putem întoarce la subiectul principal, și anume corupția. Cum facem față problemelor de corupție? Și cum putem face acest lucru? În ce cadru concret? Ei bine, corupția trebuie atacată din punct de vedere juridic. Evident putem face asta din multe motive, însă ideea este că multă, multora le este teamă să vorbească despre corupția de, de care au cunoștință. Și e adevărat, dacă mergi în oricare altă țară, undeva în Africa, oamenii știu, dar nu spun nimic pentru că le e frică să-și piardă locul de muncă Și acest lucru trebuie să fie înțeles în contextul acesta de tragere la răspundere, mai ales în domeniul forestier, care reprezintă o, o, o resursă naturală în care există criminalitate organizată și noi trebuie să construim acele instituții care să ofere mecanisme de protecție Um, pe care societatea civilă să poată conta. Și atunci societatea civilă se poate implica și asta va fi o mare schimbare și cred că tocmai aici putem interveni. Da, e clar că există reforme politici, oamenii știu că acestea există, merg în direcția potrivită, putem întări uh, participarea societății civile, putem întări diferitele mecanisme, însă trebuie să construim pe complementaritatea inițiativelor în așa fel încât întregul sistem să funcționeze. Thank you very much, Madam for, for your intervention. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și acum trecem la următorul vorbitor, doamna Maria Mescalinga, din partea unei organizații neguvernamentale care urmărește îndeaproape activitățile Uniunii Europene uh, Uh, în domeniul forestier pentru a promova dimensiunea de mediu și justiția socială. Și o să ne, vedea o, o, pe, ne veți face o prezentare în ceea ce privește APV-urile, care reprezintă o piatra de temelie a inițiativei FLECT. Madame Kalenga, please help us uh, see what... The... Bine ați venit și vă rog să faceți prezentarea noastră pentru a ne explica exact care sunt partenerii implicați și cum anume arată lucrurile văzute dinspre Sud. Thank you. Thank you very much, Chair. Uh, Fern has indeed been working for the past 10 years Mulțumesc, domnule președinte. Am petrecut mulți ani de zile în ceea ce privește implementarea și conceperea acestor uh, acorduri de parteneriate voluntare în sud-estul Asiei, în Africa și, așa cum s-a spus deja de către ceilalți doi oratori, antevorbitorii mei, sunt uh, și eu de acord asupra faptului că noi, ca și societate civilă din nord, dar și din sud, sunt, uh, suntem foarte doritori să avem aceste uh, APV-uri pentru că acestea reprezintă un instrument pentru a îmbunătăți guvernanța noastră, pentru a identifica acele reforme necesare, tocmai pentru a ne asigura că exportul de cherestea în Uniunea Europeană, dar și către alte piețe de desfacere, se face în mod legal. Ca și context, noi punem accentul pe legalitate și insistăm asupra faptului că e nevoie și de o cooptare a tuturor factorilor implicați. E nevoie de spațiu pentru societatea civilă, pentru că există îngrijorări în ceea ce privește tăierea ilegală de păduri, despăduririle ilegale și faptul faptul că acestea afectează felul în care conviețuiesc uh, diferite comunități. Și de ce nevoie de un spațiu, un spațiu politic, un spațiu pentru dialog, un spațiu în care societatea civilă și sectorul privat și guvernul să poată într-adevăr să dezbată diferitele metode prin care această resursă naturală, pădurea, poate fi uh, exploatată în mod legal și, de asemenea, APV-urile, acorduri de parteneriat voluntare, contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor fixate în materie de drepturi ale omului, dar și, de asemenea, de menținerea anumitor criterii și standarde de protecție a mediului. În ceea ce privește societatea civilă, mai ales în emisfera sudică, acolo unde APV-urile sunt implementate, au existat progrese în pe șase piloni importanți în materie de guvernanță. Tragere la răspundere, coordonare, transparență, aplicarea legii, capacități și participare. Și dacă e să ne uităm mai îndeaproape la acești piloni, observăm că după 30 de ani de zile, concluzia este următoarea. That there has been indeed improved uh, Faptul că există o, o, există o coordonare îmbunătățită pe diferitele grupuri care lucrează pe guvernanță, faptul că s-a dorit o întărire a participării comunităților și acesta este o, un element deosebit de important, cum ar fi într-o țară precum Liberia, în care comunitățile au avut ocazia să se așeze în jurul unei mese și să aibă un cuvânt de spus pentru a exprima care este viziunea lor față de gestionarea pădurilor. Și de asemenea a dus la o spărire, aceste APV-uri au dus la o spărire a transparenței și așa cum a spus Filip mai devreme, există șase APV-uri care sunt în momentul de față în curs de implementare și încă nouă în curs de negociere și acestea acoperă milioane de hectare de păduri și pot salva vieți omenești pe mai multe continente. Deci e clar că e un subiect deosebit de important. Să amintesc că fiecare dintre aceste APV-uri încheiate până în prezent include, printre alte lucruri, și recunoașterea drepturilor și a prevederelor uh, sociale pentru aceste comunități, reforme uh, juridice și monitorizare strictă activităților uh, forestiere. Și toate aceste domenii sunt domenii în care societatea civilă a fost în măsură să influențeze lucrurile prin participarea sa, prin caracterul inclusiv al întregului proces de negociere al APV-ului. Dacă să ne uităm la domenii de guvernanță în care s-au recunoscut drepturile comunităților locale, observăm că există exemple în diferite țări prin APV-uri în care s-a văzut un progres foarte clar. Dacă toate aceste APV-uri includ prevederi referitoare la respectarea uh, obiceiurilor lo- comunităților locale, am constatat în același timp că au existat și reforme concrete, spre exemplu în Ghana, pentru a clarifica drepturile de proprietate ale comunităților locale asupra pădurilor. Și întregul proces, în momentul de față, se află în derulare și să sperăm că vom reuși să ajungem la rezultate Uh, care să clarifice dreptul de proprietate al acestor comunități asupra pădurilor. În Liberia, spre exemplu, am văzut progrese substanțiale în ceea ce privește comunitățile locale care au fost în măsură să evalueze veniturile de pe urma activităților forestiere. Uh, și care au fost în măsură să definească în mod clar chiria și arenda ce trebuia plătită pentru uh, uh, terenurile închiriate. Și acest lucru face parte dintr-o structură mai largă care obligă autoritățile să plătească aceste venituri către comunități. Uh, across all... Apoi, în ceea ce privește reformele juridice, prin acest acord am văzut că s-au luat anumite măsuri, una dintre ele într-o manieră foarte participativă. Din nou, societatea civilă a folosit aceste mecanisme ale acordurilor voluntare pentru a pune pe agenda anumite chestiuni care sunt foarte tragi, de exemplu reformele legate de terenuri sau uh, reforme pentru a rezista corupției. Sunt câteva exemple despre modul în care au funcționat uh, aceste uh, lucruri. Uh, chiar după uh, inițiativele militare din Republica Congo, când uh, societatea civilă a putut să ia parte la procesul de revizuire a Constituției, uh, recomandând ca anumite uh, chestiuni legate de transparența contractelor sau uh, de drepturile persoanelor indigene să fie incluse. Acum Republica Centrafricană are uh, o nouă Constituție care include o nouă Constituție care respectă uh, drepturile indigenilor în conformitate cu uh, Um, Organizația Internațională a Muncii și prevederile sale. Mai sunt și alte prevederi legate de exploatarea cherestelei sau uh, exploatarea resurselor uh, uh, extractive care au apărut. Apoi, în Liberia, în ce privește reformele juridice, s-au făcut și acolo progrese. Există acum modele de acorduri sociale între companiile de tere de copaci și societatea civilă care sunt finalizate. Apoi, transparența a fost întotdeauna o chestiune foarte complexă în uh, domeniul uh, pădurilor și putem vedea că acordurile uh, de parteneriat voluntare au reprezentat un mijloc de acțiune astfel încât multe informații să ajungă în domeniul public. Multe VPA-uri includ de altfel o anexă care enumeră documentele care trebuie făcute publice. Aceste informații includ, printre altele, date cu privire la legislație, date cu privire la concesiuni, uh, cu privire la contractele uh, de tăieri de copaci uh, și așa mai departe. Ceea ce putem vedea astăzi e că guvernele care implementează un VPA publică, publică de fapt informații informații prin uh, website-uri dedicate pentru ca societatea civilă să poată să aibă acces la informații și să-și folosească rolul de uh, monitorizare independentă a pădurilor. Așa s-au putut uh, redacta hărți cu pădurile și cu zone de concesiune din aceste păduri. Așa funcționează VPA-urile și deși sunt încă foarte multe informații care nu sunt disponibile, mai ales uh, în ceea ce privește veniturile sau uh, contractele, cel puțin s-a făcut un pas în direcția cea bună. Apoi, în ceea ce privește capacitatea, toate VPA-urile includ, de fapt, uh, dispoziții ca societatea civilă și comunitățile locale să poată să ia parte la negocieri însă de asemenea și la uh, implementarea VPA-urilor. Putem vedea că de-a lungul acestor state, capacitatea tuturor actorilor societății civile uh, a fost uh, sporit uh, semnificativ datorită finanțării din partea Comisiei, din partea FAO și a unor state membre care au uh, fost niște lideri adevărați în acest demers al susținerii implementării VPA-urilor, mai ales uh, în Africa Centrală și de Vest. În Congo este foarte clar că capacitatea a fost consolidată nu doar uh, pentru a contribui la discuții cu privire la VPA și consolidarea guvernanței, dar și pentru a purta discuții uh, legate de îmbunătățirea guvernanței și în alte sectoare, nu doar cel forestier. Vorbim despre minerit, să spunem, care firește au și ele un impact asupra pădurilor. Apoi, participarea este un alt domeniu unde am văzut că VPA-urile au fost uh, esențiale. În anumite cazuri am putut vedea și că comunitățile au putut să participe în mod direct la procesul uh, VPA. În Liberia, de pildă, nu doar societatea civilă, ci și comunitățile au reușit să își exprime îngrijorările în mod direct și să aibă un loc la masa discuțiilor. În Indonezia uh, s-a întâmplat la fel, participarea comunităților uh, a fost un succes foarte clar uh, și direct al VPA-urilor. Apoi, în ceea ce privește coordonarea, nu sunt multe de spus cu privire la acest subiect. Însă este foarte clar că acest um, subiect este acum pe masa discuțiilor. Societatea civilă, dar și uh, guvernele au identificat uh, lipsa de coordonare între agențiile guvernamentale uh, care împiedică practic buna guvernanță sunt încă multe progrese de făcut, dar este clar că acum cel puțin uh, se va da mai multă atenție faptului că VPA-urile nu reprezintă doar o chestiune care trebuie tratată de ministrul uh, pădurilor, ci uh, o chestiune care vizează și pe ministrul de interne în ceea ce privește aplicarea legii. Apoi, în ceea ce privește răspunderea am putut vedea că ea s-a îmbunătățit uh, nu doar pe hârtie, pentru că toate VPA-urile includ, de fapt, uh, dispoziții cu privire la răspundere, la măsuri care vizează răspunderea sau uh, structuri dedicate. În Indonezia, societatea civilă a reușit să folosească structurile VPA pentru a trage la răspundere guvernul în ceea ce privește angajamentele sale de a îmbunătăți transparența și de a da informații. În uh, Congo mai avem un exemplu pozitiv cu um, grupul de monitorizare al pădurilor, grupul independent de monitorizare, și s-a văzut uh, că guvernul dă acum mai multă atenție sectorului uh, forestier și cauzelor de fond ale inegalităților. Din nou, uh, acesta este un uh, succes al uh, VPA-urilor, deși mai avem um, cale lungă de făcut. Experții anteriori au spus și ei că încă n-am ajuns la capătul drumului, că mai avem câteva provocări, în ciuda progresului care s-a făcut. Principala provocare se leagă de capacitatea ONG-urilor și, deși această capacitate a sporit, în statele din sud știți că resursele sunt foarte uh, limitate. E greu să se păstreze același nivel al implicării statelor ca și în timpul negocierilor. Corupția, firește, cum a spus și Lisa, este larg răspândită și trebuie abordată adecvat. Toate VPA-urile uh, oferă spațiu de discuție pentru chestiunile care țin de corupție. Există și alte măsuri, însă, în afara VPA-urilor, care probabil sunt necesare. Apoi, uh, există o mică sensibilizare uh, a grupurilor uh, populaționale locale sau indigene, care firește, sunt uh, primele afectate de tăierile ilegale de pădure. Filip a spus mai devreme că am putut uh, vedea că există o anumită oboseală a VPA-urilor uh, în anumite state unde nu există voință politică. Anumite VPA-uri există de ani de zile, dar progresele, deși reale, sunt extrem de lente. Ori asta creează o pierdere a momentului și a impulsului din partea tuturor părților. Regulamentul european cu privire la cherestia este un uh, uh, text extrem de important. După cum știți, însă, punerea în aplicare nu este consolidată. Nu vor exista stimulente semnificative din partea statelor uh, VPA. Putem vedea că Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că uh, Uh, nici uh, un uh, buștean tăiat ilegal nu intră în spațiul european. Firește, mai sunt și alte amenințări care ne parvin din partea altor sectoare, iar acestea includ uh, um, afacerile de uh, agroturism sau mineritul care are un impact destructiv asupra pădurilor. Uh, Cred că e cazul să abordăm și astfel de amenințări în cadrul sau în afara VPA-urilor. Apoi câteva recomandări. După cum a spus și Filip, planul FLEG rămâne foarte relevant astăzi, însă uh, el trebuie consolidat. Trebuie consolidate toate componentele sale și acesta trebuie să rămână o mare prioritate pe agenda europeană. Apoi e nevoie ca Uniunea Europeană să ofere sprijin adecvat financiar și politic pentru a permite comunităților și societăților civile să se implice la toate nivelurile pentru o bună implementare a VPA-urilor. Apoi, să nu uităm să controlăm și alte bunuri care pot să ducă la defrișări în cele din urmă e nevoie și să analizăm ce se întâmplă pe piețele emergente, mai ales în China, care importă foarte multă cherestea din uh, Africa și trebuie să vedem dacă aceste piețe pot să adopte acorduri similare precum uh, VPA-urile. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much for, for your... Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Dați-mi voie acum să deschid discuția, să vedem dacă sunt întrebări sau comentarii din uh, sală. Mai întâi uh, întrebările, după care răspunsurile experților noștri. Vă rog. Vă mulțumesc. Voi vorbi germană. Aș dori să mulțumesc pentru toate informațiile pe care ne le-ați oferit. Într-adevăr, foarte interesante. Cum s-a spus, uh, pădurile sunt importante pentru activitățile agricole, pentru uleiul de palmier și așa mai departe. Am văzut că este un procent de 17% pentru uh, ulei de palmier, 13% pentru uh, um, creșterea animalelor, 31% pentru activități comerciale, asta în ceea ce privește importurile și exporturile uh, legate de pădurile uh, tropicale. Franța, Italia sunt uh, printre principalele state care primesc aceste uh, resurse, ori asta presupune o mare responsabilitate, mai ales pentru statele de unde vine această cerere. Soia și importurile de soia din statele terțe sau uh, ce se întâmplă cu uh, carnea în Europa uh, ne demonstrează ce nevoie avem cu privire la păduri. Există o supraproducție, poate, în acest moment, însă, într-adevăr, vedem că există o mare răspundere în Uniunea uh, Europeană. Uh, există aici uh, o amprentă de mediu care a crescut dramatic, așadar, încă o dată, noi avem o mare răspundere. În mod firesc, sisteme de certificare precum FLECT sau VPA-urile sunt uh, motoare ale dezvoltării durabile. Acest lucru este clar. Însă mai există și niște uh, pericole, pentru că prin această certificare mai e foarte mult uh, potențial legat de producție, de energiile criminale și așa mai departe, pentru căile ilegale care pot să devină legale, de exemplu spălarea de bani, și astfel de, de uh, fenomene similare. Noi deci trebuie să vegem că aceste acorduri să nu incite la o dezvoltare în sens uh, negativ. Și apoi am o întrebare. Cine controlează, pentru că văd aici un 80% din uh, uh, ansamblul lumii prezentat, unde există tăieri uh, ilegale de pădure, materia primă ajungând în Statele Unite, în Japonia, China sau Europa și mă întreb cine știe ce se regăsește pe piața uh, noastră. Oare supraveghem uh, puțin ce se petrece? Oare știm exact uh, cum se poate ca anumite mărfuri certificate care ajung pe piețele noastre să provină din astfel de zone, pe astfel de căi? Trebuie să existe clar uh, un control și aș vrea să știu uh, care sunt detaliile acestea. Mai dorește și altcineva? If no, then maybe we can start the response answer. Dacă nu, putem începe cu răspunsurile. Maybe, maybe I can. Okay. It is fast, or do you want to start? Okay. Maybe I can provide. Aș putea să ofer niște informații suplimentare, în primul rând, în ceea ce privește importul de soia sau palmier. Avem o politică importantă și anume includerea mediului în uh, obiectivele principale. Fiecare activitate în orice sector, în agricultură, în energie, în infrastructură, include și un element de mediu. pe lângă un element legat de drepturile omului. Nu cred că există vreun program în agricultură care să fie finanțat de UE, spre exemplu de EDF, care să promoveze despădurirea. Un alt punct este că avem o coerență a politicilor de dezvoltare. Deci acest dialog între diversele părți ale Comisiei și ale UE există pentru a ne asigura că ceea ce se câștigă pe o parte printr-o politică de dezvoltare nu se pierde printr-o alta. Și ajung la a doua parte a răspunsului meu. În momentul de față ne uităm la posibilitatea de a înființa un plan de acțiune pentru despădurire. Unul dintre componentele principale ale acestui plan, care este în continuare discutat în statele membre, este posibilitatea de a avea o certificare a bunurilor. Um, primul rând, uh, cum ați spus și dumneavoastră, soia, uh, vită și așa mai departe, pentru a reduce uh, elementul de despădurire. În ceea ce privește certificarea, FLECT nu este o schemă de certificare. Avem o schemă de certificare care oferă o certificare reală a, pentru asta. Reflectul este un mecanism național care asigură legalitatea tăierii de lemne. În fiecare APV avem un uh, mecanism care se cheamă sistemul de legalitate sau de asigurare a încheierea și care permite ca fiecare copac în parte să fie identificat. Asta este problema de implementare a APV-ului, pentru că sistemul este extrem de complicat și de complex. Deci măcar în Europa nu avem un asemenea sistem uh, uh complex. Dar acesta este unul din pilonii APV în țările FED. Cred că pentru moment am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc și eu. Voiam să revin la întrebarea legată de certificare. Și să spun că nu există asigurări 100% legate de certificare, mai ales pentru că avem de-a face cu un sector foarte corupt. Și ceea ce vreau să spun este că, în general, tot ce ține de utilizarea terenurilor este un proces, uh, este un sector foarte corupt, pretutindeni în lume, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Deci lucrăm într-un domeniu foarte uh, neclar și confuz. Asta nu înseamnă că nu există o soluție. Eu aș sugera să încercăm să ne asigurăm că există o înregistrare clară a proprietăților, a proprietarilor, care nu identifică doar uh, pădurile, ci și copacii din ele. Și certificarea poate fi abuzată iar o altă abordare din punct de vedere juridic ar fi să încurajăm sau să solicităm uh, o etichetare pozitivă a produselor sau a surselor. Și pentru asta este nevoie de un proprietar. Deci poți vedea că transportul de cherestea care vine are o etichetă pozitivă de la o companie cunoscută care spune această cherestea nu este din surse ilegale. Și atunci ai abilitatea să uh, ai trasabilitate și responsabilitate pe lungul lanțului de producție. Asta ar fi o posibilitate pentru a crea o asigurare suplimentară. E cam ca etichetele de pe haine care spune că uh, sunt folosite materiale naturale sau nu s-a folosit uh, munca, uh, unor copii exploatați. Și se creează o asigurare mai mare a responsabilității juridice de-a lungul lanțului. Eu o să răspund în franceză. Pentru a reveni la comentariul lui Filip, organizațiile societății civile din Europa, și avem 10, au publicat o luare de poziție care solicită UE să dezvolte un plan de acțiune împotriva despăduririi. Această luare de poziție a fost uh, semnată de Transparency International, de Greenpeace și așa mai departe și solicităm UE ca consumatoare de produse agricole care provoacă despăduriri la tropice să-și asume o responsabilitate și să dezvolte măsuri suplimentare pentru a pune punct acestor despăduriri, ca urmare a angajamentelor pe care și le-a luat la New York, la Paris, la Amsterdam, angajamentele de zero despădurire. În ceea ce privește uh, certificarea, uh, Filip a spus foarte bine că FLET permite consolidarea legalității statului. Certificat, certificarea este un pas, dar nu face decât să creeze inele suplimentare sau niveluri suplimentare de guvernanță. Dar asta nu reglează problema unui produs oferit de o companie anume. Îmi doreați să adresați o întrebare suplimentară? Da. Foarte, foarte pe scurt. Înțeleg că Europa nu a investit bani pentru împăduriri și că există o solicitare mare pentru soia, pentru ulei de palmier. Deci comportamentul nostru și cerințele noastre de la agricultură uh, creează practic un peisaj potrivit pentru acest uh, tip de despădurire fără limită. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Putem începe cu al doilea panel. Ok, we can start. Bun, putem începe cu al doilea panel, care se va concentra pe corupție și pe evaziune fiscală și pe fluxuri uh, fiscale ilegale. Eu am fost raportor la DV pentru mineralele de conflict și în iunie am avut o înțelegere politică legată de punctele principale ale regulamentului între Consiliu, Parlament și Comisie. Din păcate, structura din țările în curs de dezvoltare, care este legată adesea de de lapidarea de fonduri uh, din activitățile economice, și o să urez bun venit celor patru uh, experți și am putea începe cu domnul Hubert Per, care este expert la DigiDevCom. Vă dau cuvântul. Yeah, good morning, honorable members of parliament. Bună dimineața, domnilor și domnilor, stimați eurodeputați. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat și pentru că mi-ați dat cuvântul. Prezentarea mea scurtă se va ocupa de trei aspecte. În primul rând, aș dori să vorbesc pe scurt despre relevanța uh, organizării veniturilor uh, domestice și de deci ce este important să organizăm acest aspect, cum propune Comisia să facă acest lucru prin abordarea anumită Collect More, Spend Better și apoi legătura cu resursele financiare în acest context. Poate uh, vând uh, castraveți grădinarului, dar să știți că acest lucru este extrem de important, mai ales în contextul de dezvoltare și cred că asta s-a demonstrat foarte clar la evenimentele de nivel înalt de anul trecut, în special conferința din Addis Abeba și cea de la New York. Motivul pentru care se întâmplă aceste lucruri, motivele de fapt, sunt potențialul care există pentru îmbunătățirea surselor de venituri interne, în special fiscalizarea, care este o problemă în um, țările în curs de dezvoltare, dar există în continuare un potențial foarte mare de a face mai mult. Apoi uh, există o sursă mai durabilă de finanțare care ar trebui să ducă la o cale durabilă de finanțare a dezvoltării și, în al treilea rând, o organizare mai bună a veniturilor duce la un contract social mai bun între diversi actori implicați, între administrația publică, contribuabili și cei care primesc uh, resursele de la stat. So this acest lucru este important în țările în curs de dezvoltare, dar după cum știm, a câștigat importanță și relevanță și în contextul nostru, mai ales în Europa. Cred că, în principiu, impozitele trebuie plătite acolo unde se generează venituri economice și acest principiu ar trebui să se aplice peste tot și tocmai de aceea este un subiect uh, foarte arzător. Comisia a luat notă și a susținut această mobilizare a resurselor interne, dar cred că este momentul să vedem cum putem susține mai bine țările în curs de dezvoltare și abordarea pe care o avem noi se numește uh, Collect More, Spend Better. Este o abordare holistică care încearcă să sprijină mai bine țările în curs de dezvoltare în mobilizarea propriilor uh, sisteme fiscale, fără a omite partea de cheltuieli. Dacă un guvern strânge mai multe venituri, și nu uh, reduce costurile, acest lucru se răsfrânge asupra serviciilor sociale. Și deci ecuația este una eșuată. Două dimensiuni în, sunt importante în abordarea noastră. Una se numește conducerea prin exemplu și celălalt este parteneriatele globale. Conducerea prin exemplu înseamnă că Trebuie să ne facem întâi ordine în propria curte în Uniunea Europeană. Trebuie să ne îmbunătățim propriile sisteme fiscale după criterii de eficiență, transparență și în ultimele luni și în ultimii ani am văzut multe inițiative legislative și comunicări care au apărut pentru a armoniza sistemele fiscale din Uniunea Europeană și unul dintre ele este pachetul anti-evitarea taxelor, care are și o dimensiune externă în domeniul fiscalizării. Apoi revizuirea directivei de luptă împotriva spălării banilor, de asemenea, are drept scop uh, Uh, de a reduce corupția Deci, acesta ar fi un prim aspect. Apoi, un alt aspect la care s-a referit și antevorbitorul meu este dimensiunea de dezvoltare. Dacă reușim să vedem care sunt efectele directe și indirecte ale politicilor noastre de impozitare asupra celor în curs de dezvoltare, ar fi deja un pas înainte și dacă nu ținem seama de toate aceste lucruri în efortul nostru de a susține țările în curs de dezvoltare, atunci uh, am pierde din vedere efectele directe și indirecte ale anumitor politici de impozitare. Deci trebuie să dăm un exemplu apoi Direcția Generală pentru Dezvoltare și uh, s-au aplicat mai degrabă asupra sprijinului ce trebuie acordat țărilor în curs de dezvoltare în procesul de reformă și de gestionare a veniturilor în intern. Pentru a vă explica, încercăm să abordăm lucrurile în mod holistic, la nivel local, la nivel regional, la nivel global. La nivel național avem foarte multe programe bilaterale cu țările în curs de dezvoltare pentru a le susține. La nivel regional susținem foarte mult uh, platformele regionale și organizațiile regionale cum ar fi ATAF în Africa sau SIAT în uh, America Latină. Și pentru a vă da un alt exemplu, în momentul de față, creionăm un program de investiții în Africa prin care vrem să susținem tranziția la nivel fiscal în țările din vestul Africii, pentru că având în vedere acordurile de parteneriat, acest lucru va avea efecte asupra felului în care sunt generate veniturile din aceste țări. Deci trebuie să ajutăm aceste țări pentru a vedea exact până unde pot merge, care este tranziția fiscală pe care o putem avea, în așa fel încât să poată regăsi niște fluxuri de venituri uh, previzibile. La nivel global, vreau să menționez câteva elemente. Noi colaborăm cu FMI, cu Banca Mondială, cu Națiunile Unite și un bun exemplu îl reprezintă uh, fondurile fiduciare multidonatori care permit țărilor în curs de dezvoltare să fie, obțină asistență în procesul de reformă al uh, sistemului de impozitare. Iată deci pe scurt câteva elemente. Acum, trebuie să vedem și dimensiunea internațională și aceasta este foarte importantă în momentul de față, pentru că, evident, în contextul uh, documentelor Panama, e, uh, lucrurile sunt foarte clare. Încercăm să vedem cum putem ajuta țările în curs de dezvoltare să fie mai inclu, să fie preluate, incluse în sistemul de guvernanță, pentru a putea vedea care este agenda lor de guvernanță și în cadrul Națiunilor Unite susținem subcomisia Națiunilor Unite în așa fel încât țările în curs de dezvoltare să poată participa la lucrările acestei subcomisii, tocmai pentru a defini agenda de guvernanță fiscală. Evident, nu trebuie să uităm și faptul că schimbările trebuie să aibă loc în interiorul acestor țări. De asta ține și de capacitățile țării respective, de voința politică de acolo pentru a susține reforme în uh, țările în curs de dezvoltare. Și acestea sunt aspecte pe care de multe ori le uităm, însă uh, sunt importante. Și un ultim aspect, mai specific în ceea ce privește gestionarea resurselor naturale și a bogăției generate de acestea. Acest lucru e deosebit de important în abordarea noastră. Pe de o parte, vedem toate aceste aspecte deja menționate, care sunt rele pertinente pentru anumite țări, care au un nivel foarte ridicat de resurse și în același timp observăm că există și specificități care trebuie să fie luate în considerare de la țară la țară. Și, evident, de multe ori, aceste resurse pot fi și o binecuvântare, dar pot fi și o capcană pot duce la mai, apariția mai multor uh, inegalități, a unor probleme de conflicte, a probleme de guvernanță și de multe ori trebuie să ținem seama de acest lucru în momentul în care definim felul în care dorim ca mobilizarea resurselor în intern să poată fi realizată în aceste țări în curs de dezvoltare. Apoi, prețurile, sistemul de tarificare a anumitor uh, materii prime reprezintă de asemenea un element important și dificultatea de previzibilitate a acestor prețuri vine și complică și mai mult lucrurile. Deci noi ceea ce încercăm este să inducem o schimbare arătând un exemplu de de urmat. Iar uh, companiile Uniunii Europene în domeniul cherestelei a mineritului uh, trebuie să publice plățile realizate pentru fiecare țară în parte, să le publice și să fie ceva transparent. Și asta va duce la o spărire a transparenței și a simțului de răspundere per total, atât la nivel de guverne cât și la nivel de companii. Avem programe specifice care își doresc să spărească transparența în momentul în care vorbim despre mobilizarea anumitor venituri din resurse naturale. Și uh, vreau să vă spun că lucrăm cu femeiul pe un subiect uh, referitor la buna gestionare a resurselor naturale, un program implementat în țările în curs de dezvoltare pentru a le susține concret în procesele lor de reformă. De asemenea, avem și programe de transparență la nivel financiar și suntem implicați activ în acestea iar prin uh, sprijinul uh, specific pentru activitățile de minerit, din nou venim cu sprijin pentru aceste țări în curs de dezvoltare, tocmai pentru a implementa anumite standarde la nivel, interna- la nivel internațional. Deci e clar că există foarte multe programe care încearcă să uh, facă față complexității uh, situației și clar că asta durează, durează mult în timp. Nu trebuie să avem niște așteptări prea mari uh, și să ne gândim că într-un an sau doi, uh, bun, sistemul de impozitare, sistemul de uh, fiscalizare va fi perfect în aceste țări. Nu, pentru că e un proces deosebit de complex și uh, reforma trebuie să fie ambițioasă și trebuie să avem uh, un sprijin din partea Uniunii Europene pentru a, a susține aceste țări în eforturile pe care le fac. Mulțumesc foarte mult și cel de-al doilea panelist va discuta despre corupția, lupta împotriva corupției și felul în care putem îmbunătăți mobilizarea resurselor în intern. Mulțumesc! Pentru cei care nu cunosc organizația pe care o reprezint, Global Witness, um, noi existăm deja de 20 de ani și avem legături uh, clare, demonstrate între venituri în intern, corupție și încercăm să analizăm o serie întreagă de subiecte uh, plecând, spre exemplu, de la acapararea terenurilor, cherestea, conflicte în extracția anumitor uh, minereuri, Um, gândiți-vă, spre exemplu, la acele diamante pătate cu sânge și încercăm să vedem felul în care banii din bugetul național poate, pot fi furați, mobilizați, scoși din sistem, scoși din țară și uh, cheltuiți în afară. Am uh, petrecut foarte mult timp ca și jurnaliști făcând anchete, încercând să demonstrăm care sunt practicile uh, corupte și uh, avem ocazia de multe ori să prezentăm uh, studiile noastre în uh, diferite instanțe. Este foarte important să vedem impactul pe care are corupția asupra dezvoltării. Corupția înseamnă că nu există suficiente uh, Uh, resurse pentru îngrijiri de sănătate, pentru educație, pentru uh, servicii de bază și de asemenea pune sub semnul întrebării și încrederea cetățenilor și a companiilor față de guvern. Și acest lucru a fost deja recunoscut prin uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului și numeroase rapoarte. Și ca și obiectiv al dezvoltării al mileniului, toate guvernele peste tot în lume au ajuns la acord că la um, dorința comună de a reduce fluxurile financiare provenind din corupție, pentru că acestea pun sub semnul întrebării abilitatea guvernelor de a mobiliza fondurile necesare în intern pentru nevoile care există acolo. Acum am să încerc să mă concentrez pe rolul și uh, capacitatea oficialilor de a fura acești bani și de a-i transfera și rolul sistemului financiar, chiar și al sistemului european financiar, în realizarea acestui lucru. Spre exemplu, Nigeria este un exemplu a unei țări care este bogată cu resurse naturale, mai ales petrol, dar acest lucru a, a, a subminat posibilitățile de dezvoltare. Guvernul din Nigeria a estimat în ultimii 10 ani 35 de miliarde de dolari au fost astfel furate din veniturile petroliere, ceea ce reprezintă peste un an din bugetul național. Și doar o zecime din acești bani, deci 3,5 miliarde de dolari, au fost utilizate pentru sistemul de învățământ care în momentul de față știm foarte bine că uh, nu funcționează pentru că sunt mulți copii care nu își pot permite să meargă la școală și în foarte multe cazuri uh, aceste venituri furate din Nigeria au ajuns în Europa, pe piața imobiliară, în bănci și așa mai departe. Acum, dacă ești un oficial corupt și vrei să uh, miști sume imense, uh, Dacă e să ne gândim la sume imense, nu o să ne mulțumim să le transportăm într-o valiză, ci e nevoie de acces la bănci, e nevoie de acces la sistemul financiar. Noi știm că există trei instrumente care permit acest transfer masiv de fonduri. Mai întâi, o bancă gata să accepte acele fonduri fără a pune întrebări. Și există un studiu din 2011 care a analizat diferite cazuri de corupție în ultimii 30 de ani și a ajuns la concluzia că în 200 de cazuri, 56 de miliarde de dolari au dispărut, pur și simplu s-au evaporat și analiza noastră demonstrează că 140 de bănci diferite peste tot în lume au fost implicate în manipularea acestor bani. Chiar o treime din uh, băncile cele mai mari din lume. Ceea ce înseamnă că cele mai mari bănci din lume sunt complice în transferul acestor fonduri ilegale. În al doilea rând, mai e nevoie de cineva care să-ți modifice sau să-ți ascundă identitatea. Asta e un principiu de bază în momentul în care furi niște sume. Uh, să faci o separare clară între identitatea ta și active. Și noi am văzut în timp că există diferite structuri și companii care fac acest lucru. Și asta e foarte, a ieșit foarte clar la iveală prin uh, documentele Panama, care au demonstrat cât de simplu este să corupi niște oficiali și să stabilești o gamă largă de site-uri complicate pentru a, a masca și a ascunde anumite activități. E ca un fel de sistem așa cu păpușile rusești o, o companie care e cuprinsă într-o altă companie și așa mai departe, ceea ce duce la aproape o imposibilitate din partea autorităților um, fiscale și de impozitare să găsească exact cine anume se ascunde în spatele fiecarei entități. Să vă dau un exemplu concret. Republica Democratică Congo este o țară foarte bogată, resurse naturale, dar și are un nivel de corupție endemic și are și exploatarea resurselor care duce la apariția unui conflict, așa cum am văzut în propunerea uh, uh, uh, Uniunii Europene referitor la minereurile din conflicte. Și au existat cinci acorduri din care guvernul din Congo a pierdut 1,3 miliarde de uh, dolari. Deci 1,3 miliarde reprezintă dublul de ceea ce pre- cheltuie țara respectivă în învățământ. Deci, ceea ce înseamnă că uh, uh, rata mortalității în rândul copiilor este foarte ridicată. 1,3 miliarde de euro. Uh, pentru că anumite minereuri foarte valoroase au fost vândute unor companii care uh, uh, au fost extrem de greu de descifrat cine anume era proprietarul acestora. În al treilea rând, mai e nevoie și de profesioniști din domeniu, contabili, avocați, servicii de consiliere juridică, care să permită să ascunzi banii aceștia. Acum, din fericire, Uniunea Europeană are propuneri concrete pentru a pune capăt acestui fenomen în cadrul sistemului financiar european pentru a evita spălarea de bani. Și am să pun accentul pe acest al doilea aspect, și anume nivelul de secret care există și care promovează, de fapt, corupția. Ca urmare a documentelor Panama, Comisia Europeană a propus o adaptare a directivei de, de luptă împotriva spălării banilor. Dar, deși această directivă a fost adoptată anul trecut, ca urmare a documentelor Panama, Comisia acum își dorește să aibă cât mai multă transparență și informații disponibile despre beneficiarul și proprietarul final al unor companii. Acest subiect uh, poate fi perceput ca fiind obscur în abordarea mea pentru această întâlnire, însă e clar că sunt folosite adesea trusturi sau uh, companii anonime pentru a jefui bugetele unor dintre cele mai sărace state din lume. Ceea ce propune Comisia este practic o strângere a informațiilor uh, legate de beneficiarii finale a acestor firme și trusturi și punerea la dispoziția publicului a unora dintre aceste informații. Credem că accesul public uh, la astfel de uh, informații este absolut vital. E vital pentru guverne din restul lumii pentru a înțelege cu cine anume interacționează, astfel încât să poată strânge impozitele adecvate pentru a nu petrece luni sau ani uh, vânând uh, proprietarii companiilor. De asemenea, acest lucru este vital pentru mediul de afaceri, uh, întreprinderile dorind să știe cine sunt omologii lor, cu cine discută. 91% dintre uh, afaceri doresc să înțeleagă cine sunt beneficiarii acestor uh, tipuri de uh, afaceri. E important acest lucru și pentru cetățeni, pentru ca aceste structuri uh, sau uh, altele să poată fi trase la răspundere. E clar că există anumite lipsuri, uh, mai ales în ceea ce privește definițiile în această propunere a Comisiei. Putem vorbi despre asta mai uh, în detaliu, însă eu aș ruga Comisia să susțină activitatea Comisiei în încercarea de a pune capăt spălării de bani și corupției. Și asta pentru că statele în curs de dezvoltare nu vor uh, putea să strângă resursele financiare de care au nevoie din propriile lor economii, dacă miliarde de dolari ies pe ușa din spate și ajung în sistemul sistemul financiar uh, european. Acest uh, lucru se aplică și evaziunii fiscale și evitării plății taxelor. Dacă încercăm să evităm plata taxelor, folosim structuri similare, ca și cum uh, am fi niște oficiali corupți încercând să ascundem și să mințim în legătură cu identitatea noastră transparența com- companiilor, trusturilor europene, structurilor uh, din mediul de afaceri este absolut uh, esențială pentru a susține munca pe care Uniunea Europeană o face în altă parte, încercând să încurajeze uh, dezvoltarea și încercând să încurajeze statele cele mai sărace din lume să strângă resursele de care au nevoie pentru a-și finanța singure propria dezvoltare internă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Palmer. Doamna Barbara Pese Montero este următorul nostru expert, este director al Programului de Dezvoltare al Națiunilor Unite aici la Bruxelles. Însă ne va vorbi despre uh, importanța uh, transparenței și guvernanței uh, resurselor uh, naturale. Aveți cuvântul numai mult de 10 minute pentru că avem timp și pentru întrebări după aceea și apoi pentru concluzii. Da, voi încerca să fiu succintă pentru că la multe puncte opiniile noastre coincid. Voi începe făcând anumite declarații uh, oficiale. Multe dintre ele, cred eu, au fost uh, reiterate deja, dar e bine să le avem ca punct de plecare. Resursele naturale adesea presupun o mare parte din uh, bogăția moștenită a statelor în curs de dezvoltare. În ceea ce privește păstrarea bunurilor naturale, Um, proastele decizii sau proasta gestionare la nivelul autorităților pot să aibă un impact uh, substanțial asupra traiectoriei de dezvoltare a statelor și asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă. De aceea, investițiile inteligente în resurse naturale, care iau în calcul așa cum trebuie nevoia de a păstra și a extinde ecosistemele și biodiversitatea, este un element cheie în promovarea acestei agende. Apoi, uh, tot discutăm, de fapt, despre impozitarea resurselor naturale, care reprezintă o sursă prețioasă de venit și investiții uh, pentru statele bogate în resurse, dar care se află în curs de dezvoltare și asta pentru a-și extinde baza de uh, impozitare pentru SDG-uri. Apoi, transparența și corectitudinea strângerii veniturilor, de asemenea și dispozițiile care vizează păstrarea mediului, și bunăstarea populațiilor locale sunt criterii esențiale pentru um, tranziția înspre um, societăți mai ecologice, mai bine dezvoltate economic și mai inclusive social. Și aici facem trimitere la educație și energie, cum s-a menționat și mai devreme. Cum am mai și spus de mai multe ori în fața acestei comisii, anul acesta reprezintă o oportunitate unică pentru comunitatea internațională, pentru că ea să pună bazele uh, unei dezvoltări uh, durabile pe termen lung și a unei politici în acest domeniu și pentru a finanța cadrele necesare pentru acest obiectiv. La ONU considerăm că pentru a face față agendei pentru 2030, pentru a atinge SDG-urile, avem nevoie de o abordare holistică. Tot despre asta se vorbește. Nu putem uh, vedea mediul separat de bunăstarea comunităților separat de guvernanță și separat de unele dintre chestiunile care au de-a face cu impozitarea. Cum am spus și mai devreme, conferința de la Addis uh, s-a referit în mod expres uh, la asta și a încurajat în mod uh, expres uh, investițiile și de asemenea și buna prelucrare a resurselor naturale, de asemenea și diversificarea. Uh, câtă vreme a încercat uh, să facă față stimulentelor financiare care vizează aceste investiții. Deci mediul uh, nu este separat deci, de economie și nici de um, rolul guvernelor. La Addis Abeba s-a recunoscut faptul că o mobilizare a resurselor interne reprezintă cheia finanțării pentru dezvoltare durabilă. Guvernele așadar au răspunderea de a asigura niște regimuri fiscale care sunt bine gândite, corecte și eficiente. Investițiile publice, așadar, care vin din aceste venituri, trebuie să uh, fie sensibile și la chestiunile de gen și eficiente și n-ar trebui să vizeze doar anumite um, uh, ramuri ale sectorilor uh, private. Una dintre aspectele, un, una dintre zonele în care noi acționăm intens și aici mă aliniez ce spus de comisie, este cea a inspectorilor fiscali. E vorba despre inspectorii fiscali fără frontiere, o organizație foarte eficientă uh, care a împărtășit experiențe cu uh, lumea în curs de dezvoltare pentru a se asigura că taxele chiar sunt uh, încasate și încă într-o manieră corectă. Însă, din păcate, eforturile de a strânge resurse interne adesea sunt limitate de corupție, evaziune fiscală și evitarea plății taxelor, de asemenea și de fluxurile financiare ilegale. Aceasta uh, pune în pericol uh, gestionarea industriilor extractive care poate genera o bunăstare fără precedent în aceste state, dar care vine cu niște costuri uh, uriașe și s-a discutat despre asta în această dimineață. Pentru a evita această situație și acest este motivul pentru care suntem aici, o bună guvernanță economică și un înalt nivel al transparenței sunt necesare în aceste state. Guvernanța de mediu în statele în curs de dezvoltare trebuie consolidată în conformitate cu principiul 10 al declarației de la Rio cu privire la uh, dezvoltare și evoluție. Adică să insistăm pe instituții mai uh, solide care să ofere și acces la informații, acces uh, la participare publică și acces la justiție. Participarea eficientă a societății civile um, și a grupurilor vulnerabile la luarea deciziilor, precum și consolidarea transparenței și răspunderii sectorilor, sectorilor public și privat, precum și guvernanța economică, reprezintă elemente cheie pentru um, o uh, dezvoltare durabilă. Ori aceasta este, până la urmă, cheia guvernanței. Vrem să promovăm societăți uh, de succes inclusive pentru dezvoltare durabilă. Dorim să oferim acces la justiție pentru toată lumea și, uh, de asemenea, instituții eficiente la toate nivelurile. Și vreau să vă dau un exemplu. În Columbia sau în America Centrală, unde am petrecut ceva vreme, multe dintre comunitățile implicate în industriile extractive erau comunități um, locale indigene și uh, resursele minerale, minerale practic făceau parte din moștenirea lor. Prin implicarea lor, așadar, a fost un uh, aspect uh, fundamental. Principiul 10 acum însă trebuie transpus în uh, realitate. Legislația este un element cheie absolut necesar pentru a putea consolida relația dintre stat și instituții uh, private, uh, actorii ai societății civile și așa mai departe. E nevoie și de mai multă transparență pentru folosirea fondurilor publice și private. UNDP lucrează cu Uniunea Europeană și alți actori uh, internaționali pentru a consolida guvernanța de mediu de-a lungul portofoliului nostru. Asta include inițiative specifice fiecărui sector uh, și acțiuni la nivel global, regional și local. Sunt multe asemenea inițiative, dar mă voi referi doar la câteva dintre acestea. O astfel de inițiativă este inițiativa legată de transparența um, ajutorului. Noi găstuim uh, secretariatul uh, acestei inițiative și uh, intenția este să se folosească mai bine, să se înțeleagă mai bine fondurile disponibile. Peste 350 de uh, guverne, uh, ONG-uri, uh, instituții multinaționale și-au publicat datele prin această inițiativă deocamdată și vă încurajez să o folosiți pentru că datele sunt uh, utile doar dacă sunt folosite, altfel sunt doar informații uh, care se aglomerează. Fluxurile financiare ilegale uh, reprezintă un alt aspect uh, esențial pentru noi. Noi am cooperat uh, cu cu cercetători și cu think tank-uri pentru a vedea ce se întâmplă cu fluxurile financiare ilegale, mai ales din statele în curs de dezvoltare sau cel mai puțin dezvoltate. Am încurajat, practic, operarea internațională pentru acest domeniu. Am susținut și uh, uh, construirea capacității la nivel local în aceste state. Și încă o dată vreau să subliniez uh, ce se întâmplă cu industriile extractive, aspect menționat deja de mai multe ori astăzi atunci când avem de-a face cu prețuri la bunuri care sunt volatile. E mai important ca oricând ca resursele pe care le au statele să uh, aducă profituri corecte uh, prin extragerea uh, resurselor naturale. Însă adesea nu se întâmplă așa, iar exemplu Republicii Democrate Congo este unul care ne vine tuturor în minte, deși nu este singurul. Cum spunea și colegul meu, 1,3 miliarde s-au pierdut din cauza punerii unor prețuri incorrecte în urma unor concesiuni miniere în această țară. Apoi există motive să credem că veniturile din uh, industriile extractive uh, sunt adesea atinse de corupție, de exploatare ilegală a resurselor, de exploatare și uh, adesea generează fluxuri financiare ilegale. Industria extractivă, din cauza impactului pe care îl are, Uh, și pentru că sporește în importanță la nivel mondial, de fapt UNDP uh, spune că există 15 state care și-ar putea îmbunătăți resursele de hidrocarburi și de minerale prin îmbunătățirea capacităților actorilor locali și a întreprinderilor locale pentru a putea capta o parte dintre achizițiile uh, publice și contractele acestea. Se încearcă și reducerea impactului asupra mediului. Uh, consolidarea capacității este un element cheie pentru a uh, pune în aplicare anumite cadre de reglementare care includ inclusiv capacitatea de uh, negociere um, a contractelor. Noi susținem dialogul, participarea și transparența în sector pentru a ne asigura că veniturile susțin prioritățile legate de dezvoltare. Apoi, în Liberia, noi sperăm să stimulăm transparența și o dezbatere mai largă în legătură cu gestionarea veniturilor din sectoarele extractive. Haideți să fim foarte clari. Uh, sporirea uh, importanței acestor industrii poate promova uh, dezvoltarea economică și socială. Gestionarea impactului asupra mediului, asupra acestor industrii, este însă poate provocarea cea mai critică. Multe state care depind de resurse au această provocare. Asta se leagă de capacități reduse a agențiilor de protecție a mediului, a ministerelor de mediu și a statului pe ansamblu. Pentru a asigura gestionarea sectoarelor, pentru a proteja mediul și pentru a promova um, um, sectoarele sociale, statul trebuie să intervină. Există o sporire a creșterii pentru programe guvernamentale care țin în uh, uh, cont și de aspectele de, uh, ce țin de protecția omului și așa mai departe. prin programele noastre în ce privește guvernanța economică în sectorul uh, minier, noi uh, ajutăm uh, la consolidarea dimensiunilor care țin de mediu, de egalitate de gen sau de um, statul de drept în Kenya, Mongolia, Columbia și Mozambic. Lucrăm cu ministerele care se ocupă de mediu pentru planificare, apoi uh, vorbim și cu ministerele de finanțe, implicăm administrațiile locale și regionale, organizațiile societății civile și uh, sectoarele publice și prin asta încercăm să consolidăm guvernanța economică pentru o participare plină de sens a tuturor actorilor la aceste demersuri. Acestea sunt doar câteva exemple a uh, unor zone în care identificăm uh, probleme legate de resursele naturale uh, și uh, unde demonstrăm că lucrurile pot fi făcute. Însă, pentru asta este nevoie de parteneriat. Aș vrea să folosesc două cuvinte aici, spunând că e nevoie de o împuternicire a autorităților publice pentru a stimula capacitatea, după care e nevoie și de răspundere. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc. O prezentare foarte utilă. Și în cel din urmă, doamna Valentina Barbagalo, manager uh, la One Campaign. Contribuția aceasta ne va spune câte ceva în legătură cu fluxurile financiare ilegale și modul în care am putea să le combatem. Vă rog, aveți cuvântul pentru 10 minute. Thank you and thank you very much. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat astăzi aici uh, să vorbesc în numele campaniei One cei care nu știți uh, despre ce e vorba, noi suntem o campanie internațională cu mai bine de 7 milioane de membri care luptă împotriva sărăciei extreme și a bolilor uh, care pot fi prevenite. Astăzi vreau să vă spun câte ceva despre puterea transparenței și de ce aceasta este crucială în lupta împotriva fluxurilor financiare ilicite. Se estimează că cel puțin un trilion de dolari eh, pleacă din țările în curs de dezvoltare în fiecare an din cauza unor activități corupte. Spălarea de bani, eh, evaziune fiscală, Uh, înțelegeri uh, dubioase în ceea ce privește resursele naturale și asta, ăștia sunt bani care vin din bugetele acestor state care ar fi putut fi investiți în uh, dezvoltarea lor și care sunt pierduți. După cum am spus, este extrem de relevant, mai ales în sectorul extractiv. S-a menționat cazul Nigeriei, care este extrem de important, dacă ne uităm la cei 400 de miliarde de dolari care s-au estimat că s-au pierdut din 1960 până acum, s-ar fi putut uh, plăti vaccinuri pentru toți copiii nigerieni sub vârsta de 5 ani, s-ar fi crescut uh, numărul de profesori cu 86% și, de asemenea, S-ar fi putut uh, acorda medicamente care să salveze viața tuturor nigerienilor bolnavi de SIDA. Deci oamenii nu își dau seama ce se ascunde în spatele acestor uh, înțelegeri care sunt făcute în schimbul uh, petrolului sau mineralelor, care aparține de fapt acelor, acestor state. Și tocmai de aceea organizații precum OAN uh, încearcă să ceară mai multă transparență. Tocmai de aceea uh, Uh, există mai multe inițiative, precum uh, inițiativa privind transparența în industriile extractive, cu scopul de a ne concentra asupra convingerii companiilor să uh, dezvăluie, să divulge plățile pe care le fac guvernele, guvernelor și de atunci cetățenii pot să tragă guvernele la răspundere în privința cheltuirii acestor bani. Aceasta este o inițiativă voluntară, nu acoperă Uh, toate țările, doar cele care sunt membre și tocmai de aceea în ultimii ani am încercat uh, să avem legislație care să transforme aceste cerințe într-unele obligatorii. Uniunea Europeană, Europeană a făcut să se întâmple acest lucru și avem o directivă privind uh, responsabilitatea și transparența care obligă companiile să divulge plățile făcute guvernelor de la țară la țară sau de la proiect la proiect, ceea ce e minunat, dar o să vă dau un exemplu al impactului. Dacă rămânem la Nigeria, creșterea transparenței în uh, țară a economisit aproximativ 780 de milioane de dolari pe an. Asta a generat un uh, rating de credit mai bun, ceea ce a atras investiții directe, în plus 6 miliarde pe an în sectorul petrolier și 3, milio- 3 miliarde în cel non-petrolier. Și acesta este doar un caz. Dacă ne uităm la Ghana, transparența crescută prin legislație a arătat cât de puțin contribuiau companiile miniere la bugetul uh, național și uh, datorită muncii organizațiilor societății civile am văzut că acestea s-au asigurat că între 50 și 75% din resursele suplimentare sunt investite în uh, programe sociale sau de infrastructură, educație, sănătate și așa mai departe. Mai sunt multe asemenea exemple pe care le puteți găsi. Um, avem, le avem toate pe site-ul nostru one.org uh, slash follow the money și uh, Bineînțeles, toate aceste povești vin ca urmare a inițiativei de transparență și așteptăm cu interes ce putem descoperi în continuare ca urmare a aplicării acesteia. N-a fost ușor, Parlamentul a jucat un rol esențial pentru că a fost la conducerea acestei inițiative și a solicitat în mod constant transparență. Poate dacă mergem în urmă cu 5 ani, nu ne-am fi gândit că putem vedea asemenea progrese. Dar am reușit și asta este minunat, nu doar pentru că aceste cerințe sunt acum obligatorii, ci și pentru că am împins de la spate alte țări să ne urmeze exemplul. Canada, Norvegia, Statele Unite. La finalul lunii iunie, SEC a aprobat uh, o decizie care copie, copiază practic uh, legislația europeană. Și asta se întâmplă dacă ne concentrăm doar asupra sectorului extractiv. Together, what can happen if we were to expand these requirements to... Să vedem ce se poate întâmpla dacă extindem această cerință la toate celelalte sectoare, la toate multinaționalele. Țările bogate strâng 34% din PIB de la ele. La țările cu venituri scăzute, media este 13%. Evident, uh, autoritățile fiscale din țările în curs de dezvoltare poate nu au aceleași capacități de strângere a taxelor, dar firmele și indivizii care operează în țările în curs de dezvoltare fie evită impozitele, fie le mută în alte țări unde plătesc uh, cote mai scăzute. Dacă am forța aceste companii să, să spună public uh, câți angajați au, ce cifră de afaceri au și așa mai departe. Atunci putem permite cetățenilor și societății civile și parlamentarilor ca dumneavoastră să tragă la răspundere guvernele și să se asigure că putem urmări de fapt banii. Instituțiile financiare și băncile sunt deja obligate să facă acest lucru prin directiva privind cerințele de capital, în aprilie, Comisia a venit cu o propunere de extindere a acestei legislații, ceea ce e bine, dar legislații, propunerea încă nu este pe măsură și poate fi consolidată uh, prin extinderea cerințelor de divulgare către toate țările în care operează aceste companii, nu doar statele membre din UE, ci din toată lumea, apoi acoperind mai mult decât uh, actualul număr de 10% din multinaționale, ceea ce se poate face ușor prin scăderea pragului dimensiunii companiilor care sunt obligate să respecte această legislație. Și, nu în ultimul rând, avem un raport foarte precis sau un model foarte precis al informației care trebuie să fie dezvăluite. Dacă lipsește o bucată din această informație, nu avem imaginea de final și nu am putea uh, să o verificăm și să avem o raportare de la țară la țară care să fie adecvată. Într-un moment de constrângeri bugetare extreme, cu toții am văzut că buget, proiectul de buget pe 2017 a fost prezentat în urmă câteva săptămâni și se descurcă greu cu găsirea resurselor suplimentare pentru dezvoltare și trebuie să solicităm în continuare finanțare crescută, finanțare care să se concentreze asupra eradicării sărăciei, mai ales în țările cele mai sărace. În același timp, acestea sunt uh, legile care sunt o, uh, un mod inovator de a deschide, debloca o sursă de, de bogății în țările respective vorbeam despre Nigeria și Canada și exemplele care ne-au arătat că transparența funcționează. Am văzut că UE este un uh, lider care conduce prin exemplu și am văzut că schimbările pot apărea. Și cu această oportunitate putem uh, să ne facem treaba și putem ajuta aceste țări uh, să lupte împotriva acestor fluxuri financiare ilicite și să se concentreze asupra uh, ieșirii din sărăcie extremă. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, avem 10-15 minute pentru discuție, pentru întrebări și răspunsuri. Cine dorește să intervină? Linda. Um, domnule președinte. Cred că munca în ceea ce privește transparența fiscală va fi crucială pentru restul mandatului nostru, nu doar din cauza aspectelor de politică externă, ci și de politică internă. Și am ascultat-o pe Valentina vorbind despre inițiativele fiscale din Ghana și despre evoluțiile de la firul ierbii. Noi n-am reușit să monitorizăm taxele și impozitele nici măcar în UE, uh, după cum a descoperit șocat publicul în urma documentelor Panama. Am avut o dezbatere mare în ceea ce privește faptul că unele din companiile mari nu plătesc impozite. Și uneori cerem țărilor în în curs de dezvoltare să stabilească niște organizații ale societății civile pe care noi nu le avem și ar fi interesant să explorăm situația. Vreau să întreb Comisia. Există inițiative diferite și mă uit pe site-ul Comisiei. Comisia spune că are priorități, dar acestea trebuie să fie uh, vizibile și pentru public, pentru că dacă este o prioritate, este un aspect uh, la care publicul ține și atunci Comisia trebuie să uh, tragă toate inițiativele interne, externe, care sunt legate, deci nu sunt separate, cerințele de raportare, directiva privind spălarea de bani, toate au aspecte interne și externe. Și să aibă un singur comisar. Asta aș vrea să-mi clarificați, dacă există un singur comisar care se ocupă de asta sau dacă competențele sunt divizate. Poate noi ar trebui să insistăm să fie un singur om care să se ocupe de asta. Uh, ați spus că lucrurile merg uh, greu, nu ne așteptăm să vedem progrese uriașe în 2 ani, dar există niște ținte care au fost stabilite pentru a vedea dacă s-au făcut progrese sau nu. A fost uh, interesat, interesant să aud cum se vorbește despre succesul inițiativelor anterioare care încep să dea roade. Poate și asta ar trebui să fie mai transparent. Pentru că este important ca lumea să știe că aceste inițiative au dat uh, roade. Uh, se va înființa o comisie nouă în ceea ce privește uh, documentele din Panama și vom avea colegi de aici care vor fi membri. și uh, trebuie să subliniem că fără un buget nu putem uh, respecta obiectivele pe care le avem. Acum e prea târziu pentru Regatul Unit, spre exemplu, dar uh, pentru celelalte țări din UE ar fi foarte important ca Comisia să ea ia să țină sub control un lucru care este în interesul publicului. Okay, thank you. Now Mulțumesc. Doamna Hohler. Un moment. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Toate contribuțiile dumneavoastră au arătat că transparența este extrem de importantă și asta trebuie subliniat și sprijinit aici, pentru că doar prin intermediul transparenței putem avea consecințe internaționale. Avem nevoie de mai multă cooperare internațională, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește evitarea taxelor sau evaziunea fiscală. Poate ar trebui să avem și formare care să fie disponibile, disponibile în aceste țări. Pentru că avem nevoie de construirea de capacități nu doar în Europa, ci și în țările afectate, pentru a vedea, pentru a ne asigura că putem urmări fluxul banilor. Un alt punct care mă îngrijorează Domnule Per, a fost foarte uh, bine că ați spus uh, că trebuie să strângem mai mulți bani și să-i cheltuim mai bine. Da, dar mm, pentru a strânge mai mulți bani, ați spus că trebuie să subliniem exemplele bune. Dar dacă ne uităm la aceste parteneriate, le solicităm țărilor partenere să aibă condiții mult mai stringente în ceea ce privește fiscalizarea și cred că asta ar fi o posibilitate pentru a strânge mai mulți uh, bani și cred că ar trebui să mergem dincolo de cerințele OMC și atunci de asta mă întreb de ce nu suntem mai stringenți, de ce nu mergem mai departe de cerințele OMC. Cred că ar fi adecvat să ne uităm la diversele opțiuni pe care să le punem la dispoziția acestor țări și să le sprijinim cu reforme fiscale, nu doar să ne uităm la lucruri care ne fac probleme financiare. Ar trebui să mergem dincolo de cerințele OMC. Um S-a vorbit foarte mult despre acapararea terenurilor și despre cherestea și despăduriri. Avem linii directoare la nivel internațional în ceea ce privește gestiunea resurselor terestre, dar și maritime, dar aceste convenții internaționale încă nu au fost ratificate în Europa. Eu știu că tot ceea ce ține de gestiunea terenurilor ține de fapt de competențele statelor membre, însă aceste linii directoare oare nu am putea deja să le utilizăm la nivel european? Yeah, yeah, thank you very much. I'm sorry that I missed a lot of the hearing. Da, mulțumesc foarte mult. Am pierdut mare parte din uh, audiere pentru că am participat la lucrările unei alte comisii, dar Aș vrea să știu, am dreptate sau nu când spun că trebuie să ne uităm la diferitele inițiative legislative care se uh, referă la gestionarea transparentă a resurselor? Pentru că multe din inițiativele pe care le-am avut până în prezent au fost create tocmai cu dorința de a viza industria extractivă Acum, mai sunt poate și alte lecții pe care le putem trage din aceste inițiative, uh, cum ar fi, spre exemplu, în domeniul forestier sau în uh, alte domenii. Uh, există un plan de acțiune FLEG, există un plan de gestionare a resurselor forestiere. Și o întrebare către domnul Palmer. Noastră ați explicat foarte bine uh, cât de important este să știm exact cine este beneficiarul acestor companii uh, tip uh, păpuși rusești. Dar ne puteți explica mai în detaliu cum anume cineva poate să dezvăluie, să descifreze această structură de păpuși rusești pentru a ști exact cine este beneficiarul. Uh, pentru că am văzut foarte multe informații din partea multor experți pe baza documentelor Panama și care au spus cât de greu este să știi exact cine este proprietarul sau beneficiarul uh, acestor fonduri în aceste structuri opace. Mulțumesc! Bănuiesc că mare parte din întrebări v-au fost adresate dumneavoastră și eventual poate puteți să veniți și cu un supliment de informații. Vă rog! Da, întregul domeniul acesta al resurselor uh, fiscale și gestionarea acestora acoperă diferite aspecte și e un subiect foarte specific, foarte tehnic, ca să zic așa. Deci, acesta este și motivul pentru care diferite servicii și ă, entități din partea Comisiei Europene lucrează pe acest subiect, pentru că, de fapt, oglindește exact o complexitatea subiectului. Acum, cu acestea fiind spuse, eu am impresia, la ce țin la comisie, că, pe de o parte, ținem foarte mult la coerența politicilor pentru dezvoltare, luăm acest lucru foarte în serios, uh, și, de fapt, acesta este și rolul nostru la uh, DG Europeid. tocmai pentru a veni cu propuneri care să poată fi dezbătute, să poată, face, să poată să facă obiectul unui compromis. Și într-o, la un nivel, aș spune eu, mai informal, mai colaborativ, uh, ne dorim să avem regulamente foarte bune, dar care să fie redactate nu doar de Direcția Generală Taxe, ci mai recent au fost amendamente pe textul referitor la lupta împotriva spălării banilor, uh, amendamente pe care am putut să le înaintăm ca urmare unei consultări în mod informal, am avut dezbatere aprofundate, am putut veni cu sugestii pentru a răspunde nu neapărat îngrijorărilor noastre, ci pentru a veni cu un input din ceea ce știm noi ca și expertiză în, în lupta împotriva spălării banilor. Ca urmare a evaluării fiecare țări în parte. Deci, da, e o idee bună Acum, ideea este că trebuie să vedem și cum anume putem comunica acest lucru înspre țările în curs de dezvoltare, cum le putem convinge să publice o listă Uh, pentru că de multe ori au impresia că ar putea fi pedepsite și că asta le-ar închide anumite uși. Deci e un exemplu foarte bun al suprafaptului cum putem avea colaborare pe diferite politici. Asta putem obține deocamdată și dacă ai mai multe direcții generale la comisie care lucrează pe același subiect, asta înseamnă că toate aspectele sunt abordate. Și trebuie să știm uh, lucrurile, să, să putem cuprinde diferite aspecte când vine vorba de impozitare. Apoi, un alt element. Finanțarea și sprijinul. Dacă nu mă șel, ambele uh, europarlamentare mi-au adresat această întrebare. Uh, Există această inițiativă referitoare la impozitare, una foarte importantă, în care țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare partenere pot să se întâlnească și să se pună de acord printr-o declarație semnată de Comisia Europeană și semnată și de multe state membre pentru a dubla sprijinul pentru organizațiile în, în intern până în 2020. Până în prezent, doar 0,9% uh, din aceste fonduri se face prin uh, mobilizarea unor fonduri în intern. Deci cred că putem face mai multe aici și putem veni cu mai multe fonduri care reprezintă de fapt un prim pas. Dar e nevoie de un angajament pentru a demonstra că putem obține rezultate. Un alt exemplu. G20 recent a acordat un mandat a patru mari organizații internaționale, gen uh, OCDE, FMI și așa mai departe, pentru a lucra împreună pe un document pentru a sublinia care cel mai bune practici pentru gestionarea veniturilor domestice. Uh, și e clar că și aceasta reprezintă o contribuție importantă. Deci, Poate într-un fel, da, cheltui mai multe fonduri pe aceste lucruri, dar în același timp asta ne permite să vedem cum putem construi capacități în uh, țările în curs de dezvoltare. Apoi, ideea este ca importul și exportul și taxele și accizele pe importuri și exporturi uh, să fie în așa fel construite încât să putem promova parteneriate, spre exemplu, în țările din, din uh, vestul Africii și uh, uh, țări din Europa. Deci, în așa fel încât, la nivel regional, între aceste regiuni, să poată exista schimburi comerciale. Acum, exemplul pe care vi l-am dat înainte în ceea ce privește programul uh, pentru a sprijini tranziția fiscală este exact asta de, uh, de ca, lucruri de care au cea mai mare nevoie acum țările în curs de dezvoltare și acest lucru poate exista, uh, poate duce la apariția unui parteneriat economic, poate duce la o mai bună gestionare a veniturilor domestice în sensul larg al cuvântului și asta e ceva pe care noi îl sprijinim mereu. Iar în ceea ce privește legislația uh, în ceea ce privește terenurile. Sincer, nu sunt prea competent pentru a mai exprima pe acest punct. Da, vă rog, acum puteți să interveniți și dumneavoastră, dar foarte pe scurt. Pentru că uh, va trebui să mai tragem concluzii și să facem câteva observații finale. Câte două minute fiecare. Very briefly on, on land. I... Foarte pe scurt, în ceea ce privește terenurile, știu că au existat câteva discuții în acest sens pentru a ști exact care sunt deciziile investiționale, care sunt uh, Uh, proprietarii acestor terenuri, în așa fel încât deciziile să fie cât mai sustenabile. Uh, v-ați referit la structura de tip păpuș rusești. Unul dintre, una dintre metodele cele mai eficiente îl reprezintă scurgerea de informații către jurnaliști, uh, publicarea informațiilor pe website-uri pentru a explica exact de ce anume e nevoie de aceste informații. Ceea ce aș spune eu este că informația există. Ea este colectată de companii, de banchieri, de avocați și deci structura există pentru că cineva a trebuit să construiască structura respectivă la un moment dat. Deci, directiva de luptă împotriva spălării banilor cere din partea companiilor să colecteze informații despre beneficiarii sau proprietarii finali și să se asigure că această informație până la urmă este publică. Um, în momentul de față ne bizuim pe jurnaliști și pe scurgeri de informații pentru ca ulterior anumite autorități uh, din lumea întreagă să își demonstreze interesul față de aceste informații și de aceste anchete și investigații. De aceea credem noi că primul principiu, cel mai important, ar fi să avem, uh, să nu existe posibilitatea de a-ți ascunde identitatea în spatele unor structuri atât de complicate. Very briefly, I think the capacity building is... Uh, și eu cred foarte pe scurt că a construi capacități e ceva foarte important. Asta trebuie să facem. Să facem nu numai pentru companiile europene, ci și pentru țările în curs de dezvoltare ca atare. Pentru că oferă capacități instituțiilor, uh, parlamentelor respective, societății civile și uh, pentru asta e nevoie de fonduri prevăzute, pentru că sunt subiecte foarte complicate. Uitați-vă la dezbaterile pe care le avem acum Există diferite straturi, uh, diferite niveluri și trebuie să ne asigurăm că entitățile în țările respective sunt în măsură să, uh, să se uh, descurce. Yeah, just very briefly, I think. Mulțumesc. Foarte pe scurt, eu cred că trebuie să oferim cetățenilor posibilitatea de a interveni și de fapt asta s-a spus înainte, e ceva crucial să vorbim și despre poveștile de succes care pot inspira și pe alții Uh, care pot duce la uh, crearea unui model. Și trebuie să vedem că de multe ori oamenii se descurajează, însă le putem spune, uitați, nu e momentul să vă descurajați și să abandonați. Și putem uh, putem face tot felul de declarații despre ceea ce vrem să facem, ceea ce nu vrem să facem, însă până la urmă e nevoie de texte legislative pe modelul în, uh, uh, în care toată lumea are de câștigat, în așa fel încât să putem uh, promova aceste etape de tranziție și să putem ajunge la rezultate. Președintele, mulțumesc foarte mult, vreau să mulțumesc fiecăruia în parte pentru aceste prezentări foarte utile, pentru această dezbatere foarte scurtă. Și acum am să dau cuvântul doamnei Hautala pentru a trage concluzii. Da, mulțumesc. Și mulțumim și interpreților. Interpreții mulțumesc domnului președinte. Da, foarte pe scurt spune doamna Hautala, pentru că timpul ne presează. Eu cred că am reușit să colectăm informații esențiale în această dimineață și am speranța, și asta și propun, este să redactăm un uh, raport pe gestionarea resurselor naturale și pe uh, monitorizarea fluxurilor financiare și cred că este foarte important să analizăm chestiunile legate de păduri, pentru că despăduririle ilegale reprezintă un aspect care nu a fost suficient examinat și cred că putem învăța din toate inițiativele care se ocupă de gestionarea durabilă a resurselor naturale, industrie extractivă, ă, forestieră și așa mai departe. De multe ori, Uniunea Europeană a adoptat piese, texte legislative foarte importante în ceea ce privește transparența, ă, rapoartele specifice pe țară ă, și așa mai departe. Deci, noi trebuie să continuăm această muncă și astfel să închidem toate portițele posibile pentru scurgerea acestor fonduri financiare. Apoi, o a doua observație. Agenda 2030 ne oferă obligația de a lucra într-un mod mai integrat și trebuie să facem acest lucru și să nu considerăm dezvoltarea și chestiunile de mediu și guvernanța ca fiind subiecte separate. Aceasta este uh, munca noastră pe viitor foarte importantă. Trebuie să avem ceva foarte concret și practic în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor. Mulțumesc! Thank you very much. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, mulțumim. Putem încheia uh, lucrările noastre. Încă o dată mulțumim interpreților. Interpreții mulțumesc domnului președinte și aici se încheie ședința.